reușit să ajungă până aici. Așa că, prin cererea colegilor a mea și a petiționarilor, și ținând cont că am vorbit deja cu personalul de la secretariat, aș cere să se amâne dezbaterea acestei petiții pentru întâlnirea din noiembrie. Mulțumesc. Eh, credo că eh, nu ci siano problemi, comunque sottopongo la Nu cred să fie vreo problemă. Dacă nu sunt eh, obiecții, atunci amânăm punctul 9. Uh, acum, uh, Comisia a adoptat, uh, practic, proiectul de ordine de zi așa cum a fost modificat. Acum se aprobă procesele verbale ale de pe 15 iulie. Dacă nu există obiecții, aceste procese verbale se consideră adoptate. Acum anunțurile președinte. Aș dori să-mi informez uh, colegii că domnul Vilanda se află în uh, Austria. Își cere scuze pentru absența din această după-amiază. Aș dori să vă spun că după vot și după o scurtă prezentare a amendamentelor vom ura bun venit uh, comisarului Șefcovici este pentru prima dată când dânsul vine în fața acestei uh, comisii. După cum uh, știți, uh, am trimis domnului Sefcovic o listă cu întrebări, așadar să sperăm că va răspunde la aceste întrebări. Dânsul se va afla cu noi cam o oră. Așadar, va trebui să ne adaptăm timpul de exprimare la această oră pentru a oferi timp suficient comisarului pentru a ne face o introducere politică, iar apoi, evident, va urma o dezbatere. Am trimis uh, domnului comisar și pe 10 28 pe 2009 privind uh, procedura de uh, încălcare. Regăsiți acest lucru în dosar. După ce se va exprima uh, domnul comisar uh, Șefcovici, vom trece la discuția petițiilor în prezența unora dintre petiționari, mai ales uh, petiționarii de la punctul 10 și 11, precum și de la punctul 12. Punctul 18 vizează o propunere legată de acces uh, la documente uh, publice, iar la 14 avem și prezența domnului uh, prezența mediatorului european. Avem de dezbătut și o hotărâre a Curții Europene de Justiție. E un subiect care va fi discutat mâine după reuniunea coordonatorilor uh, la ora 5 după masa. Vom vorbi și despre vizita uh, din campania. Vom adopta acest uh, raport și apoi vom discuta o inițiativă populară și vom avea și o reuniune cu Comisia AFCO și cu uh, reprezentanții parlamentelor naționale. Pentru reuniunea de mâine, semnatar petiției uh, de la punctul 21 pe ordinea de zi vor fi prezenți. Apoi, petiția de la punctul 56 uh, din uh, de la partea B a fost uh, eliminată de la această listă anexată pentru că au existat uh, informații noi din partea autorului uh, petiției. Dacă în acest moment nu mai sunt și alte comunicări din partea colegilor, putem trece mai departe. La diverse, doamnă președinte. Aș dori să spun că mâine petiția 16 1667 pe 2005 aș dori să solicit ca aceasta să fie trecută ca petiție în categoria A pentru reuniunea de, săptăm- de data viitoare. Nu știu exact care sunt motivele, dar uh, cred că au legătură cu evenimentele din uh, Spania. Vorbim uh, de proceduri uh, juridice uh, gratuite și de rambursarea anumitor fonduri. Am dorit să discutăm așadar petiția aceasta ca punct A la reuniunea noastră viitoare. Mulțumesc, spune doamna președinte. Mulțumesc că mi-ați adus aminte că ar trebui să anunț formal faptul că petițiile de la punctul B pot uh, să treacă la categoria A dacă vreun coleg solicită acest lucru. Ar trebui să spun asta până acum. Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi, votul asupra raportului privind uh, raportul anual pe 2009 a mediatorului european. E vorba de rap- raportul uh, doamnei Nedelceva. Dacă nimeni nu dorește să se exprime, putem trece direct la vot. Cred că putem face acest uh, lucru. Trecem direct la vot. Există doar un singur uh, amendament. E un amendament la liniatul 16. Cine este pentru amendament? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul se adoptă. Haideți acum să votăm uh, întreg uh, raportul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cu o abținere. Acum, uh, moțiunea de revoluție, precum a fost modificată, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă cu o obținere. Mulțumim, doamnă Nedelceva, pentru activitatea dumneavoastră. Haideți să trecem mai departe la punctul 6, raport uh, privind raportul special al mediatorului european ca urmare a um, recomand, proiectul de recomandare către Comisia Europeană în ceea ce vește cauza 676 per 2008. Doamna Deli este raportor. Doriți să luați cuvântul, doamnă? Aș dori să mulțumesc tuturor membrilor acestei uh, comisii pentru contribuția lor. Și cred că acest uh, raport, așa cum a fost uh, el modificat, poate fi perceput ca o aprobare a întregii idei. Important este că trebuie să susținem activitatea mediatorului uh, european și sper uh, că am reușit să arătăm uh, acest lucru și comisiei astfel. Nu am niciun fel de listă de vot la mine. Dumneavoastră aveți lista de vot? Așadar, e prima dată că vom vota fără listă de vot. Nu sunt amendamente, spune doamna președinte, dar nu trebuie decât să votăm pentru moțiunea de rezoluție. Doamna Băsescu? Da, după cum bine știți, nu sunt uh, amendamente și în absența acestor amendamente la proiectul de raport, PP va, opta, uh, va vota doar pentru adoptare. Atâta tot. Mulțumesc. Mulțumim. Putem așadar vota. Cine este pentru raport? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cu o abținere. Mulțumim, doamnă Paliadeli, și mulțumim, domnișoară Băsescu. Trecem acum la punctul 7 aviz privind monitorizarea aplicării uh, legii Uniunii uh, Euro- legislației Uniunii Europene. Eu sunt raportor, există un singur amendament. Acesta este un compromis bazat pe două amendamente anterioare, unul al meu, unul al domnului Maier. Dacă nimeni nu dorește să ia cuvântul, trecem direct la vot. Cine este pentru compromis? Este vorba de aliniatul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul se adoptă cu o abținere. Așadar, haideți acum să votăm avizul în întregimea sa. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cu o abținere. Cu asta am încheiat sesiunea de vot. Iar acum uh, va trebui să ne întâlnim cu domnul Săfcovici, însă rugasem să vină la ora 3 și jumătate. Vot la decurs mai repede decât mă așteptam. Nu știu dacă putem să discutăm acum vreun punct care apare mai târziu pe ordinea de zi. Mi informano che il commissario ci può raggiungere. Può... Mi se spune că domnul comisar va ajunge în câteva minute. Așadar, suspendăm uh, pentru câteva minute lucrările comisiei, așteptând sosirea domnului comisar. Allora, se prendete... Stimați colegi, vă rog să vă luați locurile. Acum aș dori să îi mulțumesc domnului vicepreședinte Maros Șefcovici pentru că se află aici printre noi. Domnia sa este responsabil cu relațiile interinstituționale și cu administrația. trebuie să spun uh, spre lauda domnului Șefcovici că domnia sa a arătat o mare atenție comisiei noastre și că înainte de numirea în funcție a fost uh, mereu uh, disponibil, a fost dispus să asculte solicitările comisiei noastre. De asemenea, am avut uh, plăcerea să mă întâlnesc cu uh, domnia San în iulie anul trecut pentru a-i atrage atenția asupra unei serii de chestiuni care ne preocupă. Este vorba mai ales despre o mai bună colaborare între Comisia noastră și Comisia Europeană. Împreună am evaluat nevoia de a înființa canale de comunicare mai bune, astfel încât uh, comunicarea dintre cele două instituții să devină mai uh, eficace și mai uh, fructuoasă. Acum însă am să-i dau cuvântul domnului comisar, după care Colegii din sală pot să adreseze întrebări la care domnul comisar vă răspunde. Așadar, îi dau cuvântul și mulțumesc încă o dată pentru prezență. Uh, Madam President, thank you. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru invitația adresată. Am uh, încercat foarte mult să corectez această percepție a lipsei de cooperare cu Comisia Europeană, așa că astăzi am uh, Uh, escaladat toate obstacolele și gardurile din calea noastră ca să vin în comisia dumneavoastră, desigur cu ajutorul poliției. Vă mulțumesc foarte mult deci pentru invitație și vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră și pentru interesul pe care l-ați arătat în legătură cu inițiativa cetățenească europeană. Este un uh, subiect la care țin foarte mult și m-ar încânta să discut despre el și despre altele cu dumneavoastră. Am să trec foarte rapid peste prezentarea pe care am pregătit-o în legătură cu inițiativa cetățenească. Am să vă spun în ce stadiu ne aflăm, cum plănuim să cooperăm cu comisia dumneavoastră. Sperăm că la finele acestui an să finalizăm acest dosar și să adoptăm în sfârșit regulamentul cu privire la inițiativa cetățenească europeană. Am avut uh, o primăvară foarte ocupată din cauza acestei inițiative, deoarece președinția spaniolă a fost îndemnată de nenumărate ori de către, uh, de către noi ca să uh, negociem, să, să promovăm această inițiativă. Am dus negocieri intense în Consiliu și am reușit să elaborăm o politică destul de generală. Atunci am spus că va trebui să nu ne grăbim ca să putem adopta un regulament uh, bun care să ajute cetățenii să comunice cu instituțiile europene. Dumneavoastră știți că au fost numiți raportori care au lucrat pe parcursul verii și am avut uh, chiar săptămâna trecută o întâlnire foarte bună, un dialog tripartit cum să vă spun care este stadiul efectiv în care ne aflăm, care este poziția oficială și care sunt um, domeniile în care progresăm. În ce privește această inițiativă cetățenească, după cum știți, tratatul este destul de lacunar. Spune doar că avem nevoie de un milion de semnături din partea cetățenilor mai multor state membre. Dar ce înseamnă număr semnificativ de state membre sau număr semnificativ de semnături nu ni se spune exact. Deci cum ar trebui efectiv să colectăm cele un milion de semnături? Noi ne-am gândit uh, la comisie că un uh, număr semnificativ de state membre ar fi o treime. Acest lucru pentru că o treime apare și în tratatul de la Lisabona, se spune acolo că avem nevoie de o treime pentru a, a crea grupuri de cooperare accentuată, avem nevoie de asemenea de o treime pentru uh, verificarea principiului subsidiarității și mai regăsim acest principiu al unei treimi și în alte părți ale tratatului. De asemenea, noi vrem ca această inițiativă cetățenească să fie cu adevărat una europeană. Nu vrem să creăm inițiative de tip regional sau local, ci ne gândim că trebuie să participe mai multe state membre pentru ca ea să poată fi considerată europeană. De ce insistăm pe acest lucru? Pentru că pe baza acestei inițiative, noi ar urma să pregătim niște inițiative legislative care ar trebui să fie validate și puse în aplicare în toate statele membre. Așa că este foarte bine să începem de la bun început cu o bază foarte solidă din mai multe state membre. Și apoi, dumneavoastră, aici, în Parlamentul European, știu că vreți să fiți foarte exact și preciși, Așa că vreți să știți probabil cum uh, vom uh, ști dacă statele membre semnificative fac parte din uh, acea o treime sau nu. Ar trebui, sigur, să definim un prag semnificativ de populație de exemplu, pentru Luxemburg, o țară mică, 167 de mii cât ar fi pentru Germania era prea mult, așa că la Luxemburg 1000 ar fi, fost, ar fi suficient. Deci nu vrem să favorizăm statele mari în dauna celor mici. Am luat din nou uh, Parlamentul European ca model și uh, am uh, înmulțit numărul de deputați, numărul de regiuni și am ajuns la niște cifre destul de precise. Uh, ca să uh, diferențiem. Pentru Germania avem nevoie de 72.000 de semnături, în schimb pentru Luxemburg trebuie să crească numărul de semnături de la 1.000 la 4.000. În ce privește vârsta minimă, din câte știu, la Parlamentul European există un sprijin puternic pentru implicarea tinerilor în tot acest proces. Din păcate însă, în Uniunea Europeană, doar o singură țară, Austria, are o vârstă de votare mai uh, mică, adică de 16 ani. În toate celelalte state membre, vârsta este de 18 ani, așa că, desigur, a fost greu pentru statele membre să uh, încerce să verifice vârsta tuturor celor care au semnat. Așa că vom încerca să respectăm um, vârsta celor care pot să voteze, de exemplu, în Parlamentul European, ca și criteriu. Apoi, am auzit din partea Parlamentului, din partea dumneavoastră, din partea cetățenilor, că ar fi bine să avem un mecanism simplu, ușor de utilizat. Asta presupune înregistrare, colectare și verificare de semnături. Cum s-ar face toate aceste lucruri? Ei bine, în primul rând, pentru orice inițiativă, aceasta poate demara numai după ce este înregistrată pe website-ul oficial al Comisiei. De ce? Pentru că astfel asigurăm transparență, colectăm datele minime necesare pentru astfel de, de inițiativă, numele, scopul inițiativei, scopul organizatorilor, numele lor și, desigur, modul de finanțare, pentru că dacă vorbim de transparență, vrem să știm cine este în spatele acestor inițiative. După această etapă, sigur că organizatorii pot să înceapă să colecteze semnăturile. Noi am încercat să elaborăm cel mai bun mecanism posibil, să creăm un sistem accesibil, dar în același timp să prevenim posibilele abuzuri. Nu dorim să creăm o platformă cu ajutorul căreia organizatorii să lanseze atacuri anti-europene sau eh, de pe care ar putea să disemineze atacuri împotriva valorilor europene. De asemenea, nu vrem ca această platformă să fie utilizată pentru ca unii oameni să înceapă să-și bată joc de instituțiile europene. Iată de ce vom uh, înregistra doar inițiativele care doresc să promoveze valori europene și care sunt serioase. Urmează apoi verificarea admisibilității. Aici au existat mai multe curente de gândire, dacă pot să spun așa. Unii au dorit ca uh, pentru inițiative să se facă o verificare deplină a, a admisibilității înainte de colectarea semnăturilor. Însă este dificil de declanșat tot acest uh, proces decizional pentru că um, Comisia are competențe diferite și noi nu suntem absolut siguri că în acel moment organizatorii vor fi serioși și că vor colecta semnăturile necesare sau pur și simplu vor să-și facă autopublicitate sau să înceapă o dezbatere despre competențele Uniunii. Iată de ce noi am considerat că după ce ne-am consultat cu Consiliul, am considerat, deci, că vom începe examinarea admisibilității doar după ce s-au colectat 100 de mii de semnături, deși pregul inițial fusese de 300 de mii. Trebuie spus aici că raportorii din Parlamentul European au venit cu o idee foarte constructivă. Noi, sigur că am uh, studiat-o atent și o vom discuta la următoarea ședință. Anume, s-a sugerat introducerea unor um, metode de identificare negativă a acestor inițiative după ce se înregistrează. Adică, nu vom înregistra inițiativă dacă ea este lipsită de seriozitate și nu vom înregistra inițiative care depășesc competențele legislative ale Comisiei. Noi uh, am explicat acest lucru raportorilor și sper ca toată lumea să fi înțeles acest lucru noi considerăm că decizia Comisiei ar fi una de natură administrativă. Nu putem să declanșăm uh, toată mașinăria aceasta inginerească pentru că uh, se consumă foarte mult timp, se consumă resurse. Probabil că vor exista destul de multe cereri de înregistrare, așa că noi vom înregistra doar inițiativele care se încadrează în categoriile amintite și o vom face printr-o decizie administrativă formală, care desigur poate fi atacată la Curtea Europeană de Justiție. Și noi vom face tot posibilul pentru a oferi asistență de tip helpdesk organizatorilor atunci când vor încerca să-și înregistreze inițiativa. Adică îi vom uh, sfătui, le vom oferi consultanțe despre cum să-și înregistreze, le vom spune cam care sunt competențele comisiei în domeniul de care sunt interesați organizatorii. Odată ce acest lucru are loc și se colectează un milion de semnături, depinde de statele membre să verifice autenticitatea lor. Aici contăm pe cooperarea statelor membre și lăsăm la latitudinea lor modalitatea de verificare a semnăturilor. Știm că aici nu avem de face cu referendumuri sau cu alegeri, așa că putem să acceptăm uh, verificări aleatorii, verificări pe bază de eșantion, depinde de statele membre cum doresc să procedeze. Ce vrem este uh, un cadru general, să avem uh, mai multe semnături de la mai multe state membre. Odată ce acest lucru s-a făcut, Comisia are la dispoziție patru luni pentru a lua o hotărâre. După cum știți, inițiativa cetățenească poate să influențeze ordinea de zi, adică ar avea aceeași prioritate ca o inițiativă a Parlamentului. Parlamentul poate veni cu rezoluții legislative, nu așa? Comisia are dreptul de inițiativă și ea este cea care decide cum să procedeze în continuare. Acum însă vă asigur, vreau să fiți pe deplin conștienți că dacă există un milion de cetățeni, un milion de semnături care vin din o treime de state membre, Comisia va înțelege mesajul acestora și va proceda cu mare atenție. Într-un astfel de caz vom fi conștienți că publicul pune presiune asupra noastră în dosarul respectiv. De asemenea, însă, o să vă rog să înțelegeți că noi trebuie să respectăm tratatul. Dreptul de inițiativă este în sarcina comisiei și noi trebuie să ne pregătim reacția sub forma unui comunicat, unei comunicări, care desigur va fi explicată Consiliului, Parlamentului European, publicului și autorilor inițiativei. Cam așa se vor petrece lucrurile. Data trecută când am discutat cu doamna președinte, ne-am întrebat care ar putea fi rolul Parlamentului, mai precis al Comisiei dumneavoastră, în tot acest proces. Am ajuns la concluzia că, dată fiind natura muncii dumneavoastră, activității dumneavoastră zilnice prin care uh, audiați, uh, primiți, uh, evaluați aici uh, tot felul de petiții, mi se pare, deci, foarte firesc ca Odată ce o astfel de inițiativă ajunge la final cu succes și uh, se dă o comunicare a Comisiei, cândva în acest interval între cele două evenimente, ar fi, cred, momentul ca Parlamentul European să organizeze un fel de audiere publică cu autorii inițiativei. Acolo s-ar putea discuta despre motive, despre așteptări, despre toate aspectele legate de inițiativă ar fi un efort de imagine publică care este important pentru că mobilizează, iată, un număr foarte mare de cetățeni europeni. În același timp, iar permite Parlamentului să se implice în acest proces și dumneavoastră să vă familiarizați în legătură cu scopul și uh, dorințele autorilor inițiativei cetățenești. Mai am de menționat două elemente. Asta pentru că au existat mai multe întrebări în acest sens. În primul rând, de colectarea online a semnăturilor și apoi protecția datelor. Colectarea online este și ea o posibilitate de colectare a semnăturilor. Trăim acum în secolul 21 și trebuie să ținem cont de tehnologie. Trebuie deci să permitem și aceste posibilități. Vrem să îi uh, atragem pe tineri și vrem să le ușurăm sarcina autorilor, autorilor ce, inițiativei. Dar desigur că imediat ce introducem acest uh, mod de colectare online apar problemele. Ce fel de sistem informativ folosim? Cum protejăm datele? Comisia este gata să ia în vedere un software de tip open source, sursă deschisă, care poate fi descărcat de autorii inițiativei, de cei care colectează semnăturile. Acest program trebuie înregistrat și certificat ca fiind capabil să gestioneze datele într-un mod conform cu legislația europeană din domeniu. În ce privește protecția datelor, noi suntem conștienți de delicatețea acestei probleme în ochii Parlamentului și a cetățenilor. Prin urmare, am uh, elaborat câteva articole cu text foarte puternic, foarte convingător, în uh, cooperare cu Biroul pentru Protecția Datelor. Vrem să ne asigurăm că textul pe care îl adoptăm respectă pe deplin toate prevederile europene din domeniu. De asemenea, am mai introdus și uh, posibilitatea de atac pe cale civilă sau penală în cazul în care organizatorii nu gestionează datele în mod conform sau dacă le utilizează în uh, alte scopuri, dacă le vând. Cine are la dispoziție un milion de semnături trebuie să le gestioneze cu mare atenție pentru că uh, Știm foarte bine că în zilele noastre informația este prețioasă. Sper, deci, ca uh, această propunere inițială să fie un punct foarte bun de plecare. Noi am definit-o în discuțiile cu Consiliul și acum colaborăm de aproape cu Parlamentul European, cu raportorii și sperăm ca în curând să desfășurăm discuțiile tripartite cu Parlamentul și cu președinția. Sperăm să reușim să găsim uh, răspunsurile și soluțiile cele mai bune la toate problemele și să aprobăm acest uh, document în uh, planarea din decembrie, astfel încât cetățenii să poată să înceapă să facă uz de acest instrument și să poată comunica deja cu Comisia din ianuarie anul viitor. Am să mă opresc aici, deoarece cred că prezentarea introductivă a fost destul de multă, de lungă. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Grazie, sicuramente și-a dat delle informații. Mulțumesc! Mulțumim pentru această informare extrem de utilă. Ne-ați oferit niște informații care ne mulțumesc. Doamna Wallace are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Dați-mi voie să încep uh, prin a vă mulțumi pentru ceea ce cred eu că a fost o atmosferă constructivă uh, la prima întâlnire între dumneavoastră și um, raportorii Parlamentului, precum și reprezentanții președinției belgiene. Totul arată bine așadar pentru reuniunile noastre viitoare și pentru aspirațiile um, în favoarea intereselor uh, cetățenilor europeni pentru a găsi un instrument până la sfârșitul anului. Însă mm, e clar că totul trebuie făcut așa cum trebuie. Colegii știu că este ambiția acestei comisii să se asigure că instrumentul este ușor de utilizat și în interesul cetățenilor. De-a lungul anilor, uh, comisia aceasta a primit foarte multe petiții din partea cetățenilor uh, europeni și e clar că lumea nu s-a terminat pentru că am uh, permis petiții înaintate de orice cetățean al Uniunii Europene fără limită de vârstă. Dreptul la inițiativă e unul care incită la o dezbatere publică și ideea de a reduce vârsta de înaintarea unei petiții la 16 ani n-ar trebui să fie un pas atât de mare încât să sperie unele dintre statele membre. E pur și simplu un lucru mic pe care îl putem face și am putea argumenta faptul că tinerii ar trebui să primească șansa de a participa de timpuriu pentru a se pregăti uh, pe mai târziu pentru dreptul de a-și exercita votul. Deci ar fi un prim pas real în posibilitatea de a participa la democrația europeană. Prin urmare, Parlamentul uh, va continua să argumenteze insistent că ar trebui să deschidem ușile mai larg pentru ca uh, și tinerii să poată semna o inițiativă. Acest lucru este foarte important și dreptul acesta trebuie luat în uh, serios. Nu e însă același lucru cu a vota la niște alegeri și trebuie să ne asigurăm că această distinție este bine înțeleasă. Ne încântă de asemenea uh, ideea uh, etapei de înregistrare și bănesc că mulți sunt de acord cu dumneavoastră. Uh, spunând că dacă putem uh, crea niște organisme de verificare administrativă la început, uh, înregistrare care nu compromite în niciun fel comisia, atunci am proceda corect. Doream să mai acces și pe faptul că dumneavoastră v-ați referit la verificarea semnăturilor uh, într-o fază timpurie. Evident, aceasta este o chestiune care provoacă multe îngrijorări uh, membrilor acestui uh, Parlament. Pentru că se spunea uh, că acest lucru poate fi lăsat la tinea statelor membre. Putem înțelege acest lucru. Însă atunci se pune următoarea problemă. Anumite state membre poate ar avea nevoie de documente precum pașapoarte sau cărți de identitate um, ale celor care doresc să semneze o inițiativă. Și aici intervine chestiunea aceea legată de reducerea pragului de uh, vârstă. De ce ar trebui să complicăm lucrurile? Aceasta este opinia mea și poate și a altor uh, colegi. De ce trebuie ca uh, oamenii să se identifice cu documente de identitate? Sunt uh, anumite studii care spun că dacă uh, oamenii vor trebui să vină cu documente de identificare, atunci vor fi mai reticenți uh, în a înainta petiții și noi nu asta ne dorim. Deci cred că trebuie să ne gândim cu foarte mare atenție la criteriile și cerințele pe care le cerem cetățenilor pentru a semna și dacă într-adevăr trebuie să-i facem să treacă peste obstacole pentru a semna inițiativa. Dacă până la urmă ajungem în situația în care unele state membre, și pot să spun că Marea Britanie, țara mea, nu va cere prezentarea documentului de identitate, dar, alte state membre ar putea o face, atunci, pentru că este vorba de o inițiativă europeană cetățenească, atunci n-ar mai avea sens. Un ultim punct. Ați vorbit despre o audiere publică și este un lucru pe care această comisie și Parlamentul l-ar putea organiza pentru că cu toții suntem de acord că există această posibilitate și Parlamentul și această comisie ar trebui să aibă dreptul de a se implica în orice punct al procesului. Însă mulți dintre noi suntem îngrijorați pentru că dumneavoastră, în calitate de comisie, sunteți uh, primii care sunteți vizați de această inițiativă. Și tocmai de la dumneavoastră acești uh, semnatari așteaptă răspuns. Și mulți consideră că ar trebui să existe un răspuns din partea comisiei în sensul unei audieri publice și a unui dialog după ce inițiativa a trecut acel prag de un milion de semnături. Dacă doriți, putem participa alături de dumneavoastră în anumite cazuri, dar oricum dumneavoastră sunteți principalul actor. Și ar fi frumos ca comisia să răspundă și să studieze situația cât mai cu atenție, cât, cu cât mai mare atenție în ceea ce privește inițiativa. Mulțumesc, domnul Boștinaru. Onorevole președinte, Mr. Commissioner, I have... Mulțumesc. Domnule comisar, n-am nimic de adăugat decât să vă mulțumesc pentru felul foarte serios în care dumneavoastră, în calitate de vicepreședinte al Comisiei și în calitate de comisor cu acest portofoliu, ați reacționat la timp și în mod eficient. Și în numele grupului nostru aș vrea să vă confirm că suntem uh, susținem propunerea dumneavoastră. Majoritatea propunerilor care au venit aici la comisia noastră se potrivesc cu cerințele noastre și știți foarte bine că putem continua să lucrăm împreună cu domnul comisar pentru a ajunge la cea mai bună soluție pentru inițiativa cetățenească. Aș vrea să subliniez de asemenea cât de bine ar fi pentru Comisia PETI să aibă un cuvânt de spus în această perioadă uh, de tranziție înaintea unei audieri în care Comisia ar putea să se gândească la formatul cel mai potrivit pentru răspunsul sau pentru soluția pe care să o dea. Soluție față de problema ridicată în inițiativa cetățenească. Mulțumesc. Legă Gonț. Mulțumesc. Doamna Gonț, mulțumesc foarte mult. Sunt foarte mulțumită că am discutat despre acest punct și sunt mulțumită pentru că văd că au existat schimbări de atitudine în legătură cu anumite aspecte. În ceea ce privește nivelul de admisibilitate, s-a trecut de la o jumătate de milion la 100.000 de mii de semnături și încă de la început am ajuns la un acord asupra unor cifre, dar pentru mine semnături, numărul de semnături ar fi fost și mai mic pentru admisibilitate. Despre asta putem discuta mai târziu. O altă problemă este cea a limitei de vârstă și a vârstei de votare. Cred că au existat cetățeni, ă, deputați care au spus că inițiativa ar putea avea o legătură cu o vârstă uh, mai mică sau că n-ar trebui să existe nicio limită de vârstă, iar vârsta de vot este diferită în diversele state membre și aceasta creează uh, o lipsă de egalitate. Sunt mulțumită că am auzit de la dumneavoastră că vă gândiți să creați un software deschis pentru toată lumea. În ceea ce privește garantarea protecției datelor pentru funcționari în Europa, acest lucru este destul de greu de făcut și cred că ar trebui să înleznim acest proces și cred că Comisia ar trebui să ofere această posibilitate ca inițiativa care a fost semnată să ofere garanții de protecție a datelor pentru cetățenii care au semnat cu acest software gratuit. Acestea sunt detalii, însă cu toții suntem de acord cu conceptul general și anume să fie ușor de utilizat. De aceea sunt foarte mulțumită să văd că dumneavoastră sunteți destul de flexibili și sunteți deschis față de ideile și dezbaterea pe care o avem aici la Parlamentul European. Vă mulțumesc! Thank you. Mr. Mulțumesc, doamna Antis. Domnule comisar, aș vrea să pun o întrebare în legătură cu responsabilitatea în ceea ce privește cine ia decizia asupra seriozității unei inițiative. Cum putem garanta obiectivitatea acestei proceduri de a defini dacă o propunere sau o inițiativă este destul de serioasă sau nu. Cred că este o întrebare foarte importantă aceasta. Pentru că pentru cetățenii europeni obiectivitatea este foarte importantă. Aceasta atât în perioada de înregistrare este un element crucial care trebuie să fie definit, această inițiativă este sau nu destul de serioasă. Mulțumesc! Mersi, la președinte. Monsieur le commissaire, je vous... Doamna Nedelcea, mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit astăzi aici. Vreau să vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați dat și progresele în această dosar al inițiativei cetățenești. Întrebările mele se referă la diversele etape. Cu toții suntem de acord cu faptul că această inițiativă ne, ne aduce o inițiativă democratică și că multă lume dorește ca această inițiativă să fie implementată cât mai repede cu putință, asigurându-ne ca procedura să fie simplă, clară și transparentă. Și din acest punct de vedere vreau să vă felicit pentru ceea ce ne-ați spus în legătură cu respectarea valorilor europene, faptul că acesta intră în sfera de competență a Comisiei și vreau să salut această nouă modalitate a semnăturilor online, pentru că aceasta facilitează uh, munca cetățenilor. Aș vrea să pun întrebări în legătură cu cele trei etape pe care le putem identifica. În primul rând, etapa admisibilității și a înregistrării. Dumneavoastră ați vorbit de o decizie administrativă oficială din partea Comisiei, iar unul din argumentele principale împotrivă este că Comisia ar fi în același timp și arbitru și judecător. Vreau să întreb dacă V-ați gândit la o soluție pentru a face față acestei critici, de a avea, de exemplu, un comitet de experți pentru a putea uh, contracara acest argument uh, care vă critică? O a doua întrebare se referă la etapa colectării și a verificării semnăturilor. Colegii mei au vorbit deja despre această etapă. E vorba aici de protecția datelor. Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la posibilitatea înființării unui cadru obligatoriu pentru asigurarea protecției datelor de caracter personal, astfel încât colectarea semnăturilor se face pe bază națională și această bază națională înseamnă în situații diferite în cadrul Uniunii. Și în ceea ce privește clauza de responsabilitate pentru state, am auzit ce aveți de spus, așa că vreau să vă felicit și să mulțumesc Comisiei că ați inclus acest punct în dosarul dumneavoastră. O ultimă întrebare se referă la ultima etapă. Ce se întâmplă după ce s-a terminat procedura? Dumneavoastră veniți cu un scenariu sau cu propuneri concrete referitoare la cele două posibilități după ce s-au colectat semnăturile și ce se întâmplă dacă semnăturile n-au fost colectate? Comisia de petiții ar putea organiza audieri, s-a spus acest lucru, însă, dacă îmi permiteți, aș putea să vă spun că putem utiliza acest tip de instrument și, în acest caz, cum vedeți dumneavoastră rolul precis al Comisiei de Petiții uh, în aval și în amonte în ceea ce privește aceste audieri? Pentru că aceste audieri oricum sunt o procedură pe care Comisia noastră are obișnuința de a le organiza. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Valesa! Które nu dotyczy inicjatywy Mulțumesc. Aș vrea să pun o întrebare în legătură cu inițiativa cetățenească. Domnule comisar, aș vrea să profit de prezența dumneavoastră astăzi aici pentru a vă atrage atenția asupra următorului element. În comisia noastră am vorbit deja despre agenții contractuali care lucrau la instituțiile europene. Aceasta s-a făcut pe baza unei petiții prin care se cerea ca acești agenți contractuali să aibă aceleași drepturi ca și funcționarii și, prin urmare, să se poată prezenta la concursurile interne. Eu cred că acest lucru nu este corect și e vorba aici chiar de o încălcare a drepturilor fundamentale și a regulilor administrative. La sfârșitul anului 2010 vom efectua probabil o reformă a statutului personalului nostru. Însă aș vrea să se țină cont aici de articolul 29 al statutului în această reformă, în care se arată că concursurile interne sunt prevăzute doar pentru funcționari și agenții temporari, dar nu pentru agenții contractuali. Știm foarte bine însă că acest grup al agenților contractuale reprezintă un număr din ce în ce mai mare. La ora actuală au ajuns la 22% din personalul instituțiilor europene. Iar acest articol este un caz clar de discriminare și este o sursă a unor cheltuieli ilegale în practică, pentru că acești agenți contractuali sunt considerați ca fiind persoane externe. Prin urmare, articolul 29 ar trebui modificat, amendat, pentru a permite agenților contractuali să participe și ei la concursurile interne. Sau concursurile interne ar trebui să fie pur și simplu eliminate. Mulțumesc! Thank you very much and uh, I will go back to the... Mulțumesc! Doamna Oken, am câteva întrebări pentru dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Dumneavoastră ați contribuit foarte mult de-a lungul procesului și apreciem acest lucru, însă dacă vedem față în față cele două argumente, pe de o parte, ați vorbit despre o treime din țări și înțeleg argumentul prezentat că ar trebui să avem un câștig de credibilitate la nivel european dar aceasta n-ar trebui să limiteze în mod dramatic posibilitățile, pentru că există deja șase state care au fost propuse și deja greu să avem șase state membre implicate atunci când e vorba de depășirea legăturilor culturale între, de la un stat la altul. Dacă ajungem la 10 state, atunci situația se complică și mai mult și trebuie să ținem cont de acest lucru, pentru că această inițiativă ar trebui să ofere posibilități cetățenilor europeni de a se face auziți aici. Deci cred că ar trebui să vă regândiți la această chestiune, pentru că aceasta ar putea reprezenta uh, un obstacol foarte mare. Poate doar numai grupuri de influență foarte puternice ar putea să ajungă să aibă reprezentanți din 10 state membre și să poată prezenta o inițiativă. Și cred că nu este corect să faceți ex această extindere atât de mare încât practic ea să devină prohibitivă pentru majoritatea cetățenilor. Și în legătură cu aceasta, am înțeles argumentul dumneavoastră referitor la acea treime, deși este prea mult, dar nu înțeleg argumentul dumneavoastră în ceea ce privește vârsta de 16 ani, pentru că dacă s-a ajuns la vârsta de vot, dacă trebuie să voteze pentru a lua decizia, această vârstă trebuie respectată. Dar aici nu e vorba de a decide, e vorba de a participa și invităm să participe. Și și înainte de a, trebuie să vă dați seama că înainte de a ajunge prea departe cu această inițiativă, toți vor avea vârsta de 18 ani. Dacă puteți uh, să-mi promiteți că aceasta s-ar putea întâmpla într-un an, deci să ajungă numai la vârsta de 17 ani, ar fi foarte bine, dar pot să vă asigur că atunci când se va întâmpla ceva, toți vor avea deja vârsta de 18 ani. Și ar trebui să ținem cont și de un alt aspect – este vorba de o instituție atât de populară, care este utilizată în toate țările și este un argument puternic pentru extinderea democrației și a valorilor cetățenești. De aceea ar fi foarte important să facem acest gest față de tineri, să le spunem, vă putem asculta, suntem dispuși să vă ascultăm. Deci, vă rog, domnule comisar, gândiți-vă din nou pentru ca și comisia să devină populară. Știți că nu este cea mai iubită instituție în rândul tineretului, deci aveți nevoie de ceva dragoste. Mulțumesc, doamna Gormai. comisar. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, aș vrea să vă pun câteva întrebări în legătură cu alte lucruri Aș vrea să vă întreb despre legea uh, zonei de coastă din Spania. Este o temă foarte delicată și, de asemenea, în legătură cu dreptul la proprietate în Europa. Comisia, pe, Comisia pentru Petiții a cerut avizul juridic al Parlamentului European în legătură cu consecințele includerii Cartei Drepturilor Fundamentale în ceea ce privește aspectele juridice ale dreptului la proprietate. Și vreau să vă întreb dacă la comisie ați ajuns deja la un aviz în acest sens. O a doua întrebare. Accesul la documente, pentru că Parlamentul și Comisia lucrează la un document referitor la accesul la documente și un ultim punct, Curtea de Justiție Europeană în afacerea Bavarian Lane s-a pronunțat în mod implicit asupra consimțământului personal în ceea ce privește datele cu caracter personal. Vreau să vă întreb dacă aveți o părere asupra acestei chestiuni. Și, în al treilea rând, vreau să vă întreb dacă sunteți pregătiți la comisie pentru a avea un site comun de informare a cetățenilor între Ombudsmanul European, Comisie, Parlament și Comisia de Petiții. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Hofner. Yes, before I start... Uh... Domnul Hofner, mă scuzați. Mulțumesc. Înainte de a începe, aș vrea să vă mulțumesc, domnule comisar și personalului dumneavoastră, pentru acest spirit de cooperare de care dați dovadă. Cu toții încercăm să învățăm, este o experiență în care învățăm. Vorbim aici de un instrument care n-a existat până acum. Și avem o experiență limitată. Iată de ce trebuie să găsim un fel în care acest instrument să devină unul funcțional, prin care să invităm cetățenii europeni să se implice în politica europeană. Aceasta este chestiunea cea mai importantă pentru mine, așa cum a spus și doamna Aucan și alți colegi de aici. Cea mai importantă întrebare este care este mesajul sau ce mesaj dorim să trimitem, care este atitudinea noastră. Dorim într-adevăr să invităm pe cetățeni să folosească această inițiativă sau dorim din potrivă să împiedicăm să o folosească. Acest lucru trebuie să fie evident în toate elementele prezente în această reglementare. Și aș vrea să pun doar câteva întrebări legate de acest subiect. În primul rând, doar chestiunile care sunt de competența Uniunii Europene și în special ale Comisiei, deci în acele cazuri în care Comisia poate uh, recurge la anumite acțiuni, ar trebui să fie de competența inițiativei cetățenești. Însă întrebarea mea este următoarea. nu putem clarifica acest lucru înainte de a ajunge la cele 100.000 sau 300.000 de semnături, pentru că procesul a început deja. Atunci când se începe, se lansează o campanie, avem sute și sute de semnături care se colectează și după aceea trebuie să spunem la un moment dat, ok, ne oprim, verificăm admisibilitatea, problema pe care o tratați este în regulă, dar redactarea, formularea nu este prea corectă, deci trebuie să o refaceți. Credeți într-adevăr că cetățenii vor începe acest proces de la capăt, o vor lua de la zero și vor înțelege de ce faceți aceasta? Cred că această revizuire ar trebui făcută mult mai devreme. Și asta nu înseamnă că propun să o facem încă de la început, dar nici n-ar trebui uh, să permitem să se înceapă o inițiativă cetățenească așa la întâmplare. Atunci când ai auzit ceva, de exemplu, la radio sau la televiziune care nu-ți convine, ok, m-am supărat pe Comisia Europeană și am să trimit un mesaj clar Comisiei printr-o inițiativă cetățenească. Propunerea mea ar fi să avem ceva de, gen, de genul unui comitet organizatoric în care să participe mai multe state membre care să pornească această inițiativă. Iar pentru aceasta, oamenii trebuie să se întâlnească, să discute, să vadă cum redactează inițiativa și după aceea se poate ajunge la o clarificare încă de la început a admisibilității sau nu. Pentru că dacă acest lucru se face mai târziu, atunci presiunea din partea cetățenilor este foarte mare și practic îi oprește în mijlocul campaniilor și abia după aceea le spui dacă îi se permite sau nu să meargă mai departe. Un alt punct pe care vreau să subliniez este unul foarte important, dar știu că tradițiile în statele membre sunt diferite în acest, în acest domeniu. Pentru multe state membre ar putea fi o adevărată problemă dacă semnatarii ar trebui să-și uh, dea documentul de identitate pentru a semna. pentru că în multe state membre, în multe inițiative, nici măcar în referendumuri, nu e nevoie de acest document de identitate. Dacă am face acest lucru pentru inițiativa cetățenească, sunt convins că mulți dintre ei ar spune, în acest caz prefer să nu, să nu mai semnez dacă trebuie să mă, mă înregistrez cu documentul de identitate. Din punctul meu de vedere, aceasta n-ar trebui să fie o cerință. Aici avem și problema responsabilității pentru protecția datelor. Pentru că nu dorim să identificăm care este persoana, dacă o persoană um, poate semna sau nu, dacă a semnat o singură dată sau nu. Și o altă problemă care n-a fost până acum ridicată de colegii mei E vorba de calendar. Într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră, avem nevoie de un calendar, dar nu ar trebui să fie prea strâns. Din câte știu eu și din experiența mea, un an este un calendar potrivit, să zicem, pentru un singur stat membru. Dar la nivel european, unde trebuie făcute traduceri, unde trebuie văzut dacă se colectează semnături și în Estonia sau în alt stat membru, dacă acolo procesul merge bine sau nu, cred că un an e prea puțin. Și până la urmă, dacă avem 98.000 uh, de, de semnături după un an, toate acestea nu sunt bune la nimic pentru că avem doar 12 luni la dispoziție și după aceea se termină. Deci nu știu de ce n-am putea extinde un pic acest termen măcar pentru acea fază de colectare a semnăturilor pe hârtie, pentru că e o diferență foarte mare între colectarea online și colectarea tradițională pe hârtie. Dacă se face cu această colectare a semnăturilor pe hârtie, atunci un an este prea puțin. Un ultim element pe care aș vrea să-l menționez aici. Ce vor obține cetățenii în schimbul acestor semnături? Până la urmă, va exista un proiect legislativ din partea Comisiei. Mm, mai mult ca sigur vom avea un răspuns din partea Comisiei, dar numai un răspuns din partea Comisiei nu e de ajuns. Cred că ar trebui să avem un adevărat proces de dialog care să fie inițiat. Iată de ce aș sugera o audiere publică organizată de către comisie. Ar fi de foarte mare ajutor. Unii colegi au spus că uh, Comisia nu este obișnuită cu așa ceva, nu are obiceiul de a o face, dar eu mă întreb oare nu e o idee foarte bună și o șansă pentru Comisie de a-și deschide ușile pentru a asculta ideile cetățenilor. Oare comisia n-ar fi mai mult decât bucuroasă în cazul în care ar exista această inițiativă să își deschidă ușile pentru cei care doresc să-și explice punctul de vedere. Acestea sunt întrebările, iar acum la final aș vrea să spun că sunt foarte încrezător. Cred că prin dezbateri în comun vom ajunge până la urmă la o inițiativă bună și care să ajute pe cetățeni. Mulțumesc! prima di restituirle la parola per la replica. Mulțumim. Înainte de a vă da cuvântul, domnule comisar, pentru a răspunde, aș dori să vă adresez o întrebare în legătură cu infracțiune. Am primit o petiție care solicită o revizuire a mecanismului care vizează infracțiunile. Pentru că acest mecanism, deocamdată, este uh, prea uh, complex. E vorba despre procedurile de uh, încălcare care au reprezentat un subiect uh, asupra căruia noi am uh, elaborat un raport uh, în colaborare cu Comisia, mai ales în legătură cu uh, procedurile de uh, încălcare care uh, au făcut obiectul mai multor petiții până acum. Ne vom încheia activitățile, am dorit să știm unde suntem, așadar vă dau din nou cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor celor care au luat parte la această discuție și care au subliniat aspecte foarte importante pentru dumneavoastră, dar în același timp și pentru Comisie și pentru Consiliu. Până la urmă, ne dorim să găsim cele mai bune soluții uh, Uh, în privința inițiativei cetățenilor. Dați-mi voie să răspund uh, cât se poate de precis la întrebările care mi-au fost uh, adresate de eurodeputații care au intervenit. Aș dori să răspund doamnei Wallis, spunându-i că cooperăm pe mai multe dosare și înțeleg foarte bine uh, argumentația dânsei. Înțeleg și cauzele pentru care această inițiativă a cetățenilor se dorește a fi atractivă și accesibilă uh, tinerilor. Și pot să vă spun că am uh, muncit foarte mult uh, la posibilitatea de a lua în considerare vârsta de 16 ani ca o vârstă acceptabilă pentru uh, semnarea petițiilor. Problema cu care ne-am uh, confruntat a fost uh, poziția statelor membre care uh, încă trebuie să mai verifice semnături. Sunt sigur că atunci când vom iniția dialogul tripartit, se va sublinia din nou faptul că pentru statele membre este destul de dificil să verifice lucrurile în situația în care uh, aceste persoane nu au, îndeplin, nu au împlinit vârsta de vot. Prin urmare, trebuie văzut cum uh, statele membre vor putea verifica aceste semnături. Aceasta era unul dintre elementele principale. Apoi a mai existat uh, și această dezbatere politică și filozofică, dacă nu cumva ar trebui să existe dreptul um, ca uh, tinerii să fie activi politic în această manieră înainte de a putea vota. Până la urmă trebuie să explic tuturor cum am ajuns la această decizie, însă din perspectiva dumneavoastră e clar că subiectul va fi pus din nou pe masa discuțiilor și va fi abordat la dialogul tripartit în curând. Același lucru este valabil și pentru verificarea documentelor, pașapoartelor uh, sau uh, cărților de identitate pot să vă spun că în cadrul comisiei nu suntem extrem de încântați de această anexă foarte complexă care reprezintă rezultatul unui acord general obținut cu Consiliul. Toate acestea pentru că inițiativa cetățenilor uh, devine cumva încărcată de anexe și de uh, diverse tratamente aplicate de statele membre, pentru că fiecare stat membru dorea să găsească o metodă de a verifica lucrurile uh, cât mai bine. Există în Estonia uh, un fel de pașaport pentru vânzători care ar, fi putea, care ar fi putut fi folosit. În alte state se folosesc pașapoartele pentru identificare, iar în Regatul Unit autoritățile preferă să verifice uh, semnăturile prin intermediul autorităților locale pe baza um, reședinței, a domiciliului uh, semnatarului. Prin urmare, încercăm să găsim uh, o soluție pentru această problemă. Consiliul se baza și pe experții din statele membre, pe modul în care acest, aceștia fac verificări și pe baza datelor pe care aceștia le folosesc de obicei. Și până la urmă am obținut uh, o anexă care conține elemente specifice fiecărui stat în parte. Poate n-ar fi rău să mai analizăm această anexă încă o dată. Sunt de acord cu doamna Wallis uh, că noi suntem uh, destinatarii inițiativelor uh, cetățenilor și că trebuie să răspundem petiționarilor sau uh, um, celor care organizează inițiative ale cetățenilor. Cu siguranță noi facem acest lucru. Însă, în acest moment, poate ar fi bine să implicăm Parlamentul European, pentru că nu cred că nu se pot organiza um, audieri publice, cum a spus și domnul Hofner. În proiectul de regulament uh, s-a sugerat o perioadă de patru luni uh, pentru a prezenta comunicările noastre, pentru a ne prezenta măsurile. Și e clar că organizăm uh, audieri publice, vom putea participa împreună cu domnul Hefner la o astfel de audiere pentru a vedea cum am putea pregăti mai bine acest regulament. Facem asta și din alte motive. Atunci când dorim să pregătim uh, o uh, lege, ne îndreptăm astfel atenția spre părțile implicate, spre toți actorii interesați, care vor aplica legislația odată ce ea va fi în uh, vigoare. Prin urmare, ne interesează foarte multe răspunsuri, idei și comentarii atunci când pregătim legi. dacă, să spunem, în domeniul mediului uh, se vizează o propunere, bănuiesc că acest domeniu este uh, unul uh, din partea în care primiți foarte multe inițiative din partea cetățenilor, e bine, în acest caz, cred că ar fi interesant să vedem care ar fi opinia părților interesate. Și asta înainte ca Comisia să-și prezinte comunicarea. Aș dori să continui cu intervenția domnului Victor Boștinaru. Îi mulțumesc foarte mult pentru sprijinul arătat și cred că vom uh, lucra îndeaproape cu comisia dumneavoastră odată ce regulamentul privind inițiativa cetățenilor va descrie posibilitățile concrete pentru a coopera în viitor. Doamna Gonț s-a referit la acceptabilitate și uh, a comentat uh, um, problema uh, softurilor deschise publicului larg gratuit. Aceasta a fost și o solicitare pe care am primit-o din partea Parlamentului European în cadrul consultărilor publice de asemenea. Adică a existat solicitarea făcută în această direcție, pentru că trebuia să subliniem clar faptul că organizatorii uh, strâng semnături, uh, dar nu degeaba. Prin urmare, odată cu sângerea semnăturilor se vizează un rezultat palpabil la care se poate ajunge uh, în manieră uh, juridică. Am ajuns uh, Uh, în, discuție, în discuție să ne gândim dacă n-ar trebui să verificăm uh, ideea de um, accesibilitate totală, pentru că s-ar putea abuza de aceste inițiative. Odată ce se înregistrează aceste inițiative, uh, tot procesul dificil de luare de decizii ar uh, fi lansat și uneori ar fi greu să organizăm dezbateri politice reale fără să știm sigur faptul că organizatorii realmente doresc să strângă semnături și să lanseze tot acest proces. Acum ne axăm uh, pe chestiunile propuse la reuniunea noastră anterioară Uh, și anume să uităm uh, cu totul uh, această verificare de admisibilitate și să analizăm mai în detaliu faza de înregistrare. Iar apoi să determinăm în mod negativ acceptabilitatea inițiativelor. Asta înseamnă că inițiativele uh, nu trebuie să fie împotriva valorilor europene sau împotriva drepturilor omului, cu asta suntem cu toții de acord, apoi inițiativele nu trebuie să fie frivole sau lipsite de uh, seriozitate și vă răspunde imediat doamne Han cum anume vom proceda. Iar cel de-al treilea criteriu, la fel de important, ar fi să nu se înregistreze inițiativele eh, care, evident, eh, cad în afara competențelor eh, comisiei când vine vorba despre înaintarea unor propuneri legislative. Cred că astfel am putea verifica în mod adecvat situația odată ce toate aceste trei criterii sunt luate în considerare la verificare. Dacă aceste trei criterii sunt îndeplinite, putem fi siguri că odată ce semnăturile vor fi strânse și inițiativa cetățenilor va fi uh, uh, prezentată, beneficiind de sprijin public, vom avea de face cu un element uh, acceptabil și Comisia va putea să opereze în domeniul respectiv, să inițieze legi în legătură cu propunerea organizatorilor. Așa am dorit să facilităm lucrurile pentru organizatori și în același timp și pentru comisie. Această decizie ar fi una administrativă, adică ar fi adoptată de servicii, n-ar trece prin uh, întreg procesul legislativ până la Colegiul Comisarilor. Orice decizie adoptată de colegiu ar uh, putea fi uh, adusă în discuție în instanțe. Așadar, această decizie ar putea să facă obiectul unui apel la Curtea Europeană de Justiție. Prin urmare, trebuie să avem garanția că nu vorbim doar despre o decizie finală a Comisiei inatacabilă. Așadar, există această clauză de siguranță că facem totul ca la carte. Doamna Hank întreba în legătură cu seriozitatea anumitor inițiative sau cu caracterul frivol al unora dintre ele. Acest termen este folosit doar în cazurile în care, evident, uh, petițiile ajung uh, în acest domeniu um, să spunem, cineva solicită ca un star rock să ajungă președintele comisiei sau uh, um, alte petiții care pur și simplu de la bun început denotă clar faptul că sunt lipsite de seriozitate. Vom încerca să blocăm așadar aceste inițiative care uh, nu cad sub incidența competenței comisiei. Organizatorii pot să facă apel uh, la deciziile noastre, însă e clar că nu putem permite să se abuzeze de parametrii aceștia. E nevoie de astfel de parametri în regulament pentru că altfel nu putem garanta că nu vor exista asemenea uh, inițiative, așa zis, amuzante care nu vor fi uh, înregistrate și că nu vor uh, uh, disemina informații. Cu toții cred că considerați că aceasta ar fi o idee bună. Am ascultat și comentariile Parlamentului în legătură cu softurile open source. E clar că ar fi mai ușor pentru utilizatori să descarce de pe internet softuri verificate, sigure și să le folosească în consecință în loc să folosească un soft uh, special pentru fiecare inițiativă cetățenească în sine. Odată ce regulamentul va fi uh, adoptat, uh, vom lucra îndeaproape cu experții statelor membre, cu experții comisiei noastre pentru a dezvolta un astfel de soft sigur um, care poate fi folosit pentru uh, protecția datelor. Doamna Nedelceva, vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru întrebări. În ceea ce privește strângerea uh, de semnături online, eu cred că e clar că trebuie să folosim mijloace moderne de comunicare. Așa lucrurile ar putea să decurgă mai rapid. În același timp, cred că generația tânără este incitată să participe la uh, democrație mai mult dacă folosim uh, mijloace de comunicare moderne, precum Facebook, Twitter sau alte rețele de socializare. Evident, dacă folosim aceste uh, platforme, vom obține un uh, rezultat mult mai repede și mult mai eficient decât în cazul folosirii hârtiei. Cât privește Comitetul Înțelepților, nu mă încântă neapărat uh, prea mult uh, această uh, idee, pentru că doar uh, noi putem să uh, reprezentăm obiectul unei uh, contestații la Curtea Europeană de Justiție și un astfel de organism n-ar face decât să complice uh, procesul. Înțeleg uh, ideea din spatele unui asemenea grup, uh, însă Organizatorii trebuie ajutați printr-un serviciu de tip uh, helpdesk și colegii mei uh, deja fac tot posibilul pentru a-i ajuta pe organizatorii să pregătească inițiative europene, agențiile europene să le redacteze și li se oferă acestora servicii mai bune ca prin urmare, nu e nevoie de un organism suplimentar care să ia în considerare Uh, posibilitatea ca aceste inițiative uh, să fie acceptate sau înregistrate. În ceea ce privește răspunderea civilă sau penală, din păcate nu am textul la mine, dar articolul spune că fiecare uh, organizator este responsabil pentru protecția datelor cu caracter uh, personal, în conformitate cu legislația națională a statului în care se strâng semnături. Uneori vorbim uh, în anumite state de uh, legea penală, în altă parte de răspundere civilă, dar totul trebuie lăsat la latitudinea autorităților juridice ale statelor membre atunci când e vorba de stabilirea unor condiții. Să zicem, pentru a găsi un răspuns la situația în care se face abuz de date cu caracter personal. Odată ce inițiativa cetățenească este completată, semnăturile sunt strânse, în regulament apare uh, stipulată obligația Comisiei de a vă prezenta dumneavoastră și Consiliul, precum și organizatorilor, o comunicare legată de modul în care vom proceda în continuare. Dacă includem o audiere publică în uh, cadrul acestui uh, proces, pentru a înțelege lucrurile mai bine, cu siguranță că uh, Comisia va lua parte la această audiere. Ce se poate întâmpla în acest caz? Există aici trei scenarii. În primul scenariu vom continua uh, Așa cum doresc organizatorii să continue Comisia procesul, uh, elaborând o propunere legislativă. Însă, sunt situații în care o inițiativă poate fi acceptată, este în conformitate cu legislația europeană, însă uh, Comisia nu dorește să urmeze această cale. Să zicem, uh, abolirea ideii conform căreia concediul de maternitate trebuie redus. Așadar, trebuie să avem la dispoziție o marjă de manevră pentru a putea da un rezultat uh, inițiativelor uh, cetățenești. Putem prezenta oricum o propunere cu amendamente sau putem uh, decide că avem nevoie de informații suplimentare înainte să facem propunerile respective. Avem așadar toate aceste posibilități la dispoziție pentru a lucra cu rezultatele inițiativelor cetățenilor europeni, însă E clar că uh, dacă avem de-a face cu un milion de semnături din partea cetățenilor Uniunii Europene, există o presiune asupra Comisiei de a da atenție detaliilor uh, asupra cărora se solicită atenția Comisiei. În ceea ce privește agenții contractuali, uh, întrebarea domnului Valensa, e bine, de ce agenții contractuali nu pot lua parte la uh, competiții interne. Aici uh, situația este în următorul fel. Uneori uh, competițiile interne și aici uh, vorbesc din cele știute, dar vă pot oferi și operații în scris, competițiile interne sunt deschise funcționarilor. Așadar, ele sunt deschise acelor oficiali care au trecut deja concursul EFSO, care au trecut de faza de recrutare în instituții europene, care uh, au așadar uh, Um, abilitățile adecvate de a ajunge la un alt grad de funcționari și atunci intră în competițiile interne. Nu sunt proceduri deschise tuturor și în același timp Eh, vorbim și despre posturi diferite. Dacă ești agent contractual, legea este că unul dintre eh, funcționarii care te supraveghează trebuie să fie funcționar cu drepturi eh, de pline. Și asta este un element care diferă de la un post la altul. Prin urmare, Într-adevăr, există aceste limitări pentru agenții contractuali când e vorba de participare la competițiile interne. Însă există dezbateri deja intense în legătură cu regulamentul pentru personal, pentru că metoda salarială va uh, expira până în 2012 și sunt sigură că vor exista dezbateri foarte interesante în Parlament și în uh, Consiliu dacă se va ajunge la perspectiva uh, financiară și la schimbările care au fost uh, vizate. E clar că se va mai uh, acorda atenție regulamentului uh, care privește personalul. Acesta trebuie adoptat și de Parlamentul European și exact prin acest exercițiu trecem acum în cazul Serviciului pentru Acțiune Externă a Uniunii Europene. Și vom ajunge și pentru regulamentul privind personalul exact în același punct. E un lucru de neevitat, însă voi încerca să vă ofer și exemple mai uh, concrete, explicații mai concrete în uh, scris. Vă promit că nu voi uita și vă voi răspunde în scris. Uh, Doamna Auken, în legătură cu pragul de o treime din statele membre și cu cele șase state membre diferite, e de acord, sunt de acord, este, diferit, este dificil să-l obținem, însă dacă nu facem acest lucru, am putea uh, să avem dubii asupra legislației pe care urmează să o propunem și care ar trebui să fie pusă în aplicare în 27 de state membre. Dacă noi coborâm acest prag, nu cred că vom obține o expresie veritabilă a voinței europenilor, care să poată fi uh, aplicabilă celor 27 de state membre. În raportul uh, doamnei Kaufman știu că figurează altceva, dar de la raportul nostru am propus o treime de la bun început. În ce privește pragul de vârstă, știm care sunt uh, uh, practicile diferite și știm foarte bine că uh, durează mult timp până schimbăm legislația. Sunt convins că vom discuta din nou despre aceste chestiune cu statele membre la acel uh, dialog tripartit și știm că, într-adevăr, Comisia are nevoie de un plus de popularitate. Vom încerca să-l câștigăm. Doamnă Gruni, în ce privește legea, de, legea coastelor din Spania, întrebarea dumneavoastră este foarte specifică. Eu am foarte puține informații cu privire la această lege și din câte știu, această lege a proprietăților nu cade în sfera competenței UE. Pot să mă informez mai de aproape dacă doriți, pot să vă ofer un răspuns mai precis, dar numai în scris. Deocamdată nu am alte informații. În ce privește accesul la informații acum? Există un proces în desfășurare cu privire la directiva 1049 privind accesul și am constatat că Parlamentul European încearcă să meargă într-o direcție, pe când statele membre doresc să meargă într-o direcție complet diferită. Noi sperăm să ajungem la un compromis, însă divergența este atât de mare încât e greu pentru noi, cei de la Comisie, să obținem un acord. Dacă Parlamentul European nu adoptă amendamentele, nu prea știm ce să facem. Dar în orice caz noi dorim să ne concentrăm pe accesul cetățenilor la informații, nu vrem să intrăm prea mult în detalii, nu vrem să discutăm prea mult despre informațiile clasificate pentru că atunci discuția s-ar complica. Ieri m-am întâlnit cu mediatorul european, am discutat despre portal și despre cum putem uh, face ca informațiile să fie accesibile cetățenilor într-o formă mai ușoară. Ar fi foarte bine să conferim această sarcină mediatorului și, sigur, să vă raportăm dumneavoastră, să vă spunem că toate aceste informații vor fi disponibile, însă nu întotdeauna sunt cunoscute. Ieri am vorbit cu șeful cabinetului mediatorului și din câte mi-am dat eu seama din conversația noastră, domnia sa a fost uh, destul de impresionată de calitatea acestui portal online, care ar trebui să crească gradul de conștientizare și să îi îndemne pe cetățeni să-l folosească mai frecvent. Domnule Hefner, cred că am răspuns deja la întrebarea legată de admisibilitate. Mai adaug că vom încerca să găsim o soluție împreună de asemenea, am răspuns la problema documentelor de identitate și aici trebuie să găsim o soluție care să fie acceptabilă atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră și statele membre. Înțeleg preocuparea noastră legată de calendar atunci când uh, colectarea se face pe hârtie, însă nu știu cum am putea să alocăm timp diferiți pentru colectarea online și colectarea semnăturilor pe hârtie. Vom examina în orice caz problema. Iar în legătură cu audierile, eu sunt gata să vă sprijin. În ce privește procedurile de încălcare a tratatului? Cu siguranță nu este niciun secret. Nu sunteți singura comisie care e interesată de această procedură. Există încălcarea tratatelor în domeniul comerțului, de exemplu, și acolo Comisia de Comerț este interesată sau Comisia pentru Piața Internă. Ce cred eu că este cel mai important pentru noi toți este să ne asigurăm că legislația europeană este respectată, transpusă corect și că dacă nu, putem să inițiem acțiuni pentru a remedia situația. Noi am negociat uh, foarte intens cu grupul dumneavoastră de lucru pe acordul cadru și sper ca acordul cadru să aibă sprijinul Parlamentului European. Va exista o plenară dedicată acestei teme chiar în această lună. De asemenea, am mai convenit că, pe lângă rapoartele specifice și raportul anual privind aplicarea dreptului comunitar, Comisia va pune la dispoziție un rezumat cu privire la toate cazurile de încălcare a tratatului constatate, inclusiv um, scrisurile de somație și cu analize de la caz la caz, respectându-se confidențialitatea și în concordanță cu um, orientările Curții Europene de Justiție. Așadar, dumneavoastră veți primi informații cu privire la ce cazuri constituie încălcarea tratatelor și vom uh, examina foarte atent uh, fiecare caz în parte, vă vom oferi informații și mai dați-mi voie să spun că trebuie să respectăm jurisprudența și regulile Curții Europene de Justiție. De asemenea, nu trebuie să sărim etape în procedura de încălcare a tratatelor. Comisia încearcă să facă tot posibilul pentru a găsi o soluție care să ne permită să avertizăm statul membru fără a mai lansa procedura de încălcare a tratatului. Deci încercăm să facem uh, tot posibilul pentru a ne asigura că dreptul comunitar este respectat și că statele membre își remediază acțiunile. Este o modalitate pe care o avem în vedere. Odată ce acordul cadru va fi aprobat, vom trece mai departe la punerea în aplicare. Aplicarea în viața de zi cu zi și cu siguranță vom găsi modalități de a coopera în acest domeniu. Îmi cer scuze că am vorbit atât de mult, dar am primit multe întrebări și uh, am sperat că veți fi răbdători și că mă veți asculta până la sfârșit, președinte. Noi vă mulțumim, o să ne iertați pentru că v-am adresat atât de multe întrebări. Mulțumim, deci. Reuniunea cu domnul Șefcovici se încheie aici. Mulțumesc! Allora, dopo aver ringraziato il commissario Sefcovic... Acum că i-am mulțumit comisarului Șefcovic, trecem mai departe și ajungem la următorul punct pe ordinea de zi. Având în vedere modificările pe care le-am făcut la ordinea de zi, trecem la punctul 10. Avem uh, petiția domnului Alberto Perino, de cetățenie italiană, în numele Asociației Habitat privind opoziția față de construcția liniei feroviare de mare viteză Torino-Lion. O petiție asemănătoare din partea domnului Marco Tomalino și o alta din partea domnului Paolo Prieri. Mai avem încă o petiție din partea lui Remo Castanieri și Giancarlo Pastoruti. Am să dau acum cuvântul, lui, cuvântul semnătarului prezent. Întâi domnul Alberto Perino. Se pare că dumnealui nu e prezent. Quindi lei E, e basta? Quindi... No, um... Perfetto, quindi allora Alberto Perino non è riuscito a raggiungere. Domnul Alberto Perino n-a reușit să ajungă, o să-i dăm cuvântul domnului Paolo Prieri. Dumnealui vorbește și numele domnului Perino. Vă rugăm, stimate domne. Someone take the document. So this There is someone who can help them to make, to operate. Ne ajută cineva cu tehnica? Commission. Ok. Allora, in attesa che arrivi il tecnico per eh, la... Așteptând să apară tehnicianul, Ba, iată-l că a sosit. Am să-i cer uh, doamnei președinte să-mi îngăduie să dau citire unor cuvinte de mulțumire. Aveți această autorizație. V-aș ruga însă să vă limitați intervenția în timp, deoarece nu prea avem mult timp la dispoziție. Va trebui apoi să dăm cuvântul comisiei, replică și să ascultăm hotărârea lor. Mulțumesc, doresc să vă spun bună ziua și să vă amintesc că timp de 20 de ani am luptat împotriva acestui tronson feroviar de mare viteză. Populația din zonă se opune, și uh, trebuie să ținem cont de situația social-politică a teritoriilor traversate de această linie feroviară. Noi suntem la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări. Dați-mi voie mai întâi să fac o scurtă introducere. Ne-am întrunit într-un grup, într-o asociație, ne-am adresat Parlamentului European, am trimis șase petiții și uh, sperăm să se ia o inițiativă pozitivă, să avem uh, un răspuns uh, din partea instituțiilor europene. Nu vrem ca Parlamentul să fie un simplu, o simplă portavoce a Comisiei Europene, ci vrem ca Parlamentul să asculte într-adevăr doleanțele cetățenilor europeni. Noi suntem convinși că Parlamentul are și el rolul de a veghea la respectarea drepturilor cetățenilor europeni, în aceeași măsură cu interesele europene. Suntem sprijiniți de institute independente, de universități și, așa cum este prevăzut în Carta Drepturilor Fundamentale, noi cerem deschiderea unei adevărate dezbateri democratice la nivel european în privința transporturilor. Noi considerăm că decizia ar trebui să fie luată în numele cetățenilor și să nu-i favorizeze strict pe constructori. Dați-mi voi acum să dau citire petiției 949 și să vă spun că aceste lucrări vor avea un impact devastator asupra zonei. Este vorba despre o legătură între Torino și Lyon, S-au uh, înființat deja mai mult, s-au prevăzut mai multe șantiere, iar acest lucru va da peste cap uh, mediul înconjurător și viața cetățenilor din zonă. 20 de șantiere au fost deja deschise, praf uh, cât încape, camioane de tonaj greu mișună prin teritoriu. și uh, în anul 2007 noi am trimis uh, o scrisoare Comisiei PETI cu 30.000 de semnături prin care ne pronunțam împotriva construcției acestei linii. Am solicitat ca aceste șantiere să fie oprite, astfel încât uh, Valea Suza să nu fie amplasamentul pentru construcția acestui coridor. În ce privește tronsonul național, noi nu am primit nicio informație. Nici nu ni s-a prezentat proiectul preliminar. Dar uh, estimăm că impactul său va fi devastator pentru economia și mediul din zonă. Acest proiect este unul nesustenabil. Până în prezent, guvernul italian nu a investit niciun ban în acest șantier, deoarece nu dispune de fonduri. Un grup de parlamentari s-a implicat în acest proiect și uh, și se pare că această investiție va fi de dimensiuni enorme. Este vorba despre transportul uh, pasagerilor, însă noi nu putem să rămânem tăcuți în fața uh, impactului uriaș al acestui proiect. Avem uh, preocupări, îngrijorări legătură cu sănătatea publicului din uh, acea zonă. Mai ales cei care suferă de boli respiratorii sunt predispuși. Considerăm că va crește gradul de îmbolnăvire cu 10%. Există asbest în zonă, iar acest lucru va accentua poluarea aerului. Deci populația este expusă la riscul uh, otrivirii cu asbest, pe care nu îl putem ignora legiuitorii ar trebui să stopeze uh, extracția acestui uh, material otrăvitor. În plus, apa este o altă problemă. Un document comunitar arată că există probleme hidrogeologice ce ar putea apăra, apărea de pe urma excavației tunelului. Un uh, proiect preliminar a fost prezentat și s-a arătat că Valea Suzei va fi complet destabilizată de acest proiect. 86.000 de de metri cubi de apă trec prin această zonă și nu vrem să repetăm în Valea Suzei experiența dramatică a eurotunelului unde a avut loc un accident geologic. 81 de cursuri de apă au fost, uh, asa, au fost secate și uh, s-au cheltuit uh, mult, multe milioane de euro. Deci, deci, impactul va fi unul care va afecta întregul teritoriu și ar fi o mare risipă de bani ai contribuabilor italieni și europeni. Această linie feroviară va avea două fire și știm că partea franceză a început deja lucrurile de modernizare pentru linia mai veche din zonă care trecea um, prin apropiere. Uh, această linie mai veche însă ar putea fi folosită la o capacitate mai mare. Noi solicităm uh, să nu se construiască o nouă linie atâta vreme cât există una veche și dacă da, atunci măcar să se facă un studiu de impact asupra mediului. Dau la parola al signor Alberto Paolo. Dau cuvântul domnului uh, Alberto Paolo Veggio.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 adresată de comunitatea locală, dar uh, știm că ea semnalează lipsă de consultări în faza preliminară a proiectului. Există aici niște date irefutabile care arată că populația nu a fost consultată. S-a creat un observator dar acesta încă nu are reprezentare la nivel local. Nu există decât doi reprezentanți ai observatorului actualmente – Deci eh, sunt um, zone care nu sunt reprezentate pur și simplu. În trecut au existat mai multe campanii împotriva acestei linii feroviare. Dell'opera. E uh, questo vedete in Roma. Au existat și primărie împotriva acestui proiect. După cum știți, toate primăriile s-au pronunțat împotriva acestui proiect. Și iată diferența cea mare între ce se întâmplă în realitate și ce e teoretic. Pe de altă parte, în documentul care reprezintă acordul și care a fost citat uh, la această comisie ca un răspuns provizoriu față de petiție. Acest document prezintă o sinteză a ceea ce a hotărât observatorul pentru felul în care se proiectează această linie și aceasta demonstrează faptul că este semnată doar de acesta. Este singurul lucru interesant din acest acord. Un acord care, în principiu, ar trebui să fie semnat de toate părțile. Și noi, de exemplu, mâine dimineață uh, am putea redacta un document pe care să-l numim acordul de la Bruxelles și să includem toate detaliile uh, acestui proiect, uh, finanțarea și totul, după aceea să-l semnăm noi, îl prezentăm autorităților și presei și spunem că l-a adoptat uh, Comisia de Petiții. Ar fi un fals. Așa s-a întâmplat, de fapt, cu observatorul. Cel de-al doilea aspect foarte important. Lipsa acordului populației locale. În special la trei puncte fundamentale respingerea, faptul că observatorul n-a oferit informații și efectele la nivel teritorial. Așa cum a explicat cel care a luat cuvântul înaintea mea, de 20 de ani luptăm împotriva acestui proiect care este un dezastru din punct de vedere economic și pentru mediu. Toate municipiile de la frontiera franco-italiană au un comitet de luptă care s-a organizat E vorba de sute și chiar mii de persoane. S-au organizat rețele informative care denunță utilizarea uh, nu foarte clară a fondurilor europene și am transmis Olafului toate aceste informații. De 20 de ani, spuneam, se organizează manifestații la care participă mii de cetățeni și mâine va avea loc o altă manifestație în care vor participa zeci de mii de cetățeni. Și până acum n-am primit nicio informație la observator. Este un, un fapt foarte grav și noi am fost victime în acestei lipse de informații. Iată ce deci, o autoritate guvernamentală care nu ține cont de cetățeni și aceasta încalcă articolul 1 al Convenției, unde se spune că cetățenii trebuie să cunoască informațiile și, de asemenea, sentința tribunalului a ordonat accesul la informații. Acea sentință n-a fost însă uh, respectată, nu s-a îndeplinit, deci aici se vede că este o lipsă de transparență totală. E vorba de o sentință care a fost dată de prima instanță a tribunalului din Piemonte, unde am făcut recurs eu și alte persoane, pentru că observatorul ne-a negat accesul la documente. Tribunalul administrativ de acolo este un organ foarte important și a condamnat, între ghilimele, observatorul pentru a permite accesul la documente. Este o sentință din iulie 2008 și care nu a fost dusă la îndeplinire. Am, a trebuit să facem uh, o acțiune extrajudicială, dar nici data aceasta n-am avut câștig de cauză, n-am reușit să obținem nimic. Iar acum pregătim o altă petiție pentru a putea exercita în sfârșit dreptul nostru. E vorba de o faptă foarte gravă pentru că observatorul nu a respectat o decizie oficială a unei instanțe din Italia. Toate aceste lucruri pe care le-am numit aici, nerespectare, încălcarea regulilor și așa mai departe. Și, în afară de această slăbiciune a principiilor din punct de vedere al mediului, al, din punct de vedere economic, un lucru care a fost confirmat de experți, există un alt argument important și anume că cetățenii nu știu cum se utilizează fondurile europene. Și există un exemplu în acest sens. Am aflat că există documente prin care se arată că societatea care a făcut sondajele de opinie, sondaje care au costat foarte mult, câteva sute de mii de euro, a utilizat acești bani pentru a închiria o suprafață de 300 de metri pătrați uh, cu niște sume exorbitante. Acesta a fost un argument pe care l-am folosit atunci când ne-am adresat uh, biroului OLAF din Italia și când am, făcut denunțe, când am denunțat acest lucru la autorități. A existat de asemenea o finanțare de 135 de milioane de euro la nivelul frontierei italiene și s-au făcut cheltuieli foarte mari pentru cazarea personalului care proteja acea frontieră militarizând-o. Ce cerem noi, practic? Să se suspende finanțarea temporară a proiectului din Valea Susei până când nu se face o analiză a costurilor și beneficiilor din punct de vedere al eficienței și felul în care se utilizează fondurile pe care acest Parlament și alte organizații le-au acordat. Așa cum se vede și în sentința care arată că trebuie să se clarifice felul în care au fost făcute aceste cheltuieli. Mulțumesc și dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei. Doamna Catherine Prince. Uh, well, thank you. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ne dați cuvântul. Comisia a răspuns petiționarilor în scris și pentru a face o scurtă prezentare. Proiectul prioritar 6 de la Lyon, trecând prin Torino, a fost identificat de către Parlament și Consiliu ca fiind un proiect prioritar și acest lucru s-a reafirmat în 2004. Principalul motiv al alegerii acestui traseu, acestui proiect 6 ca fiind proiect, proiect prioritar este că se trece prin zone sensibile din punct de vedere al mediului, zona Alpilar, și aceasta este importantă pentru transportul modal, pentru a trece de la transportul rutier la cel feroviar. Iar a, traseul actual de la Lyon la Torino este un traseu care a fost construit, o infrastructură construită în anii 70, depășită deja, cu multe probleme, care de multe ori nu este în serviciu. S-au făcut uh, în urmă cu 3-4 ani modificări la tunel care au fost terminate de partea italiană, dar încă nu s-au terminat de partea franceză. Poate că în anul 2011, la începutul acestui an, vom putea avea un volum al traficului mai mare. Însă există în continuare această problemă care nu permite accesul trenurilor de mare viteză și, de asemenea, problema condițiilor meteorologice la aceste înălțimi. Prima petiție ne-a făcut să organizăm o misiune la fața locului în noiembrie 2005 din partea Parlamentului European și raportul Parlamentului saluta practic această trecere de la transportul rutier la cel feroviar, ținând cont în același timp de toate problemele de mediu, subliniind de asemenea că Comisia ar trebui să ofere informația cetățenilor. Coordonatorul european responsabil de acest proiect s-a întâlnit cu reprezentanții acestei mișcări și avem o altă, o altă întâlnire programată cu ei mâine pentru a vedea care sunt prevederile de viitor. La ora actuală, finanțarea comunitară și italiană finanțează în principiu studii și faza pregătitoare. Iar studiile, în principal, doresc să vadă dacă ar exista eventual consecințe asupra mediului. Și să se vadă dacă acestea pot fi atenuate sau eliminate pe de întregul. Observatorul tehnic am auzit foarte multe critici din partea petiționarilor la adresa sa. Acest observator s-a întâlnit uh, săptămânal de la sfârșitul anului 2006 cu toate comunele implicate și toate comunele care au dorit să fie reprezentate. Toate comunele au fost invitate de acest observator, iar întâlnirile au dus la o schimbare a a traseului și aceasta a dus la o manifestație foarte mare în zonă. Un traseu diferit care să țină cont de toate remarcile și comentariile făcute de comunitatea locală. Vă spuneam că aceasta a fost aleasă și o mare majoritate sunt pentru acest nou traseu și s-au făcut de asemenea, s-au luat măsuri pentru a atenua efectele nocive probabile. Până la sfârșitul acestui an vor exista 92 de teste de foraj pentru a vedea care este conținutul uh, la nivelul terenului afectat. Vă mulțumesc. Asta este din partea Comisiei răspunsul pe care vreau să vi-l dăm. C'è qualche collega che intende intervenire? Dorește altcineva să ia cuvântul? Doamna Ocan. Sorry, sorry. Yeah. I'm really tired now. <laughs> I was just one... Mulțumesc. Aș vrea să mă adresez în primul rând comisiei. Atunci când vorbiți despre acest, uh, această cale ferată veche, dacă este modernizată, atunci poate că această reconstrucție, această modernizare ar putea fi mai puțin dramatică decât acest proiect nou al tunelului. Și mă întreb dacă doriți să facilitați acest uh, transport feroviar pentru comunități sau uh, doriți să faceți această trecere modală și cine va beneficia de pe urma ei. Nu sunt prea sigură. Aș vrea însă să întreb comisia dacă s-au făcut toate studiile de impact asupra mediului în mod corect. Pentru că e o poveste bine cunoscută. De ani de zile auzim acest lucru. Au existat multe critici față de aceste studii și mă surprinde faptul că nu există încă un răspuns foarte clar în aceste studii. Și argumentele utilizate pentru a moderniza calea ferată actuală, nu pentru trenuri de, de mare viteză, pentru că acestea merg la viteze foarte mari. Nu se poate ajunge la 380 de km pe oră, dar la 250, în mod normal, acest lucru se poate face pe căile ferate mai vechi. Sí, credo che... Domnul Cancem, Mulțumesc. Ar trebui să plecăm de la o ipoteză. Într-adevăr, sunt pentru transparență în ceea ce privește proiectele publice, pentru protecția mediului, pentru mai bune practici de natură tehnică. Toate acestea sunt foarte clare. Astăzi, cred că ar trebui să recunoaștem cu toții cu claritate aceste patru puncte care sunt principiile pe baza cărora putem face progrese. Însă, de aici, la aplicarea în practică acestor principii, e un pas mare și faptul că s-a încercat să se blocheze acest proiect care se consideră a fi prioritar în Europa cred că ar trebui să reflectăm un pic la această chestiune, pentru că la Comisia de Transporturi există o unanimitate în sensul trecerii de, de la transportul rutier la cel feroviar. Iată de ce acest uh, Coridor european PP6 este unul foarte important pentru că el face legătura între est și vest și este important din punct de vedere economic. Dacă se blochează această porțiune pentru că nu se ajunge la un acord în legătură cu felul în care se poate merge mai departe și, mă rog, nu pot să mă pronunț prea bine pentru că nu cunosc în detaliu acest, acest proiect, acest dosar, dar aș vrea să nu fim noi cei care blocăm practic, implementarea acestui coridor european. Dacă mă întrebați dacă acest lucru e necesar pentru Europa, v-aș spune că da. Aceste trenuri de mare viteză sunt necesare pentru Europa de astăzi și n-ar trebui să pierdem această ocazie în acest coridor european care trece prin Alpii italieni. Și trebuie să spunem și în mod egoist că pentru țara noastră acest proiect este absolut necesar. Pentru că dacă acest lucru s-ar face doar dincolo de Alpi, atunci ar exista probleme foarte mari pentru sudul Europei. Așa că aș vrea să cer comisiei să se găsească cele mai bune metode, cele mai bune tehnici în condițiile cele mai acceptabile pentru a nu pune capăt acestei finanțări și pentru a nu suspenda lucrările, pentru că aceasta ar însemna să blocăm principala axă de transport al PP6. Există și alte intervenții? Aș vrea să adaug un singur lucru. Ceea ce am auzit astăzi de la doamna Prins nu ne aduce prea mult în plus față de răspunsul înscris pe care l-am primit în septembrie 2009 din partea Comisiei, pentru că în 2009, la sfârșitul lui 2009, Comisia considera că fuseseră depășite anumite proceduri, că se făcuseră verificările necesare în fazele anterioare de consultare, care se realizaseră prin uh, misiunea trimisă la fața locului și prin alte teste făcute, iar în 2009, în septembrie, se spunea că lipsește în continuare un studiu de impact la nivelul mediului și cred că nici până în ziua de astăzi nu-l avem, nu? Deci nu avem nici cel mai mic răspuns în plus față de ceea ce ne-au comunicat petiționarii în ceea ce privește alcătuirea observatorului tehnic. S-a făcut referință la dialogul care a avut loc din 2006 până acum, însă nu avem niciun fel de precizare în ceea ce privește răspunsul dat de acest observator față de cerința populației implicate ca aceasta să fie acceptată și implicată în proces. Deci, întrebarea pe care vreau să vă pun până la urmă. Această blocare, această suspendare a fondurilor depinde de verificarea care este în curs a um, procedurilor actuale, dacă ele sunt legale sau nu, sau nu? Um, thank you. Um, I will... Mulțumesc. Am să răspund întâi întrebării dumneavoastră, doamna președintă. Faptul că n-am adus prea multe lucruri noi față de răspunsul Comisiei din 2009 se datorează faptului că în Italia, între timp, nu s-a întâmplat mai nimic nou iar studiul de impact asupra mediului nu a început încă, pentru că nu a fost dată autorizația necesară pentru a putea face un proiect preliminar în ceea ce privește traseul din Italia. Deci acest proces n-a putut începe. Referitor la alcătuirea observatorului. toată Valea Susei, toate comunitățile implicate acolo sunt invitate pentru a participa la ședințele săptămânale ale observatorului. Participă, bineînțeles, pe lângă aceștia actori reprezentanți ai căilor ferate și autoritățile regionale. Și bineînțeles trebuie să-ți dorești să fii parte a acestui mecanism și unele comunități au hotărât că nu doresc să fie reprezentate la acest observator. Nu știu dacă pot să răspund măcar parțial doamnei Ocân înainte de a da cuvântul colegului meu de la mediu. Mă refer aici la uh, fosta cale ferată. Tunelul este modernizat acum pentru a putea primi trenuri mai mari, însă această modernizare nu rezolvă în niciun caz problema uh, faptului că calea ferată este foarte abruptă, că trebuie să se utilizeze două sau trei locomotive ori înaintea, ori în spatele trenului pentru a putea urca și faptul că în timpul iernii, de multe ori, această linie nu mai poate fi utilizată. Deci nu ne ajută să avem un volum al traficului foarte mare și nu este de absolut de încredere. Iată ce vreau să spun față de aceste întrebări. Și acum dau cuvântul colegului meu din uh, partea mediului. Mulțumesc! De fapt, eu am venit aici pentru următoarea petiție, dar am să mă pronunț și în legătură cu aceasta, pentru că este vorba de aceeași situație aici. Studiul de impact asupra mediului uh, și directiva referitor aceasta este o directură procedurală și nu de conținut. E vorba de o procedură în care cetățenii sunt consultați și se ia o decizie după terminarea procedurii. Aceste două elemente sunt separate. Dacă dorim, de exemplu, o centrală nucleară în piața Navona la Roma, acest lucru se poate face chiar dacă studiul de impact spune că acest lucru nu e posibil, pentru că cele două n-au legătură una cu alta. Procedura e una și decizia e cu totul alta. În acest caz, așa cum se spune la petiția 10 și 11, există uh, și probleme între Italia și Slovenia și Italia și Franța la punctul 10. Bineînțeles, Comisia dorește ca studiul, uh, analiza de impact să fie făcută așa cum au cerut și petiționarii. Vă mulțumesc! Eh, sì, mm, un minuto però di replica, non, non molto. Sì, se solo. Eh, un momento. For... O secundă, spune doamna președinte. Am dorit să vedem uh, ce dorește să spună colega noastră, doamna Aucă. Uh, da, o întrebare subcintă. Eva, directiva privind evaluarea de mediu Uh, se spune nu înseamnă nimic. S-ar putea să aveți dreptate, însă există o problemă cu tot ceea ce facem, pentru că noi solicităm mereu acest proces. Și dacă răspunsul comisiei atunci când noi facem asta este pur și simplu uh, renunțați, pentru că nu are niciun sens și nu influențați nici de cum lucrurile, atunci chiar uh, sunt șocată. Prin urmare, comisia Uh, ar trebui să se gândească la faptul că acest proces trebuie să aibă o uh, influență directă asupra celor ce se întâmplă, că ceva e îngrijorător sau nu este îngrijorător. Pentru că dacă nu, pur și simplu nu înseamnă decât o pierdere uriașă de bani și uh, o trădare a încrederii cetățenilor, dacă aplicăm o procedură care nu are niciun fel de impact. grazie. This year we are celebrating 25 Anul acesta sărbătorim 25 de ani ai acestei directive și avem un seminar la Louvain, în Belgia, uh, împreună cu președinția belgiană, pentru că considerăm că această directivă a fost uh, o directivă unică pentru că permite consultări cu publicul, permite oamenilor să se implice și nu mai există niciun fel de altă directivă similară. Adică există o mare directivă, a, a, o, mare beneficiu a acestei directive. Aveți dreptate, Comisia este conștientă de acest lucru și dorim să consolidăm această directivă, însă trebuie să recunoaștem cum s-au lucrurile. Există comisie, există Consiliu, există Parlamentul și e dificil pentru noi să schimbăm lucrurile. Știm exact ce spuneți, reținem acest lucru, acest an este unul important, 25 de ani de viața acestei directive, așadar haideți să o consolidăm în viitor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, voi încerca să fiu foarte succint. Uh, un uh, răspuns uh, acum la problema capacității liniei existente. În acest moment, pentru bunuri, jumătate din bunul, traficul de bunuri dintre Italia și Franța trece pe această linie. O linie care durează de 20 de ani și pe care sunt transportate 5 milioane de tone de bunuri. Este un fapt de nedisputat discutat. Nu se poate spune că nu există capacitate suficientă. 5 milioane de tone în acest moment reprezintă un trafic bun. Reprezintă o treime, de fapt, din capacitatea liniei. Uh, nu noi spunem asta, ci uh, căile ferate italiene. Dacă ne gândim la dimensiunile tunelului, E bine, acestea au fost determinate în Franța, însă e greșit să spunem că nu există o capacitate pentru a transporta bunuri, pentru că acum această cale ferată este folosită doar la o treime din capacitatea sa. În ceea ce privește observatorul, um, simplu fapt că noi suntem aici vorbind despre uh, uh, finanțare nu înseamnă că trebuie să fiți de acord cu noi. Până în ianuarie 2010, autoritățile locale nu au fost uh, invitate să ia parte la activitățile și lucrările observatorului. Însă, faptul că autoritatea locală uh, ar fi reprezentată în observator n-ar însemna că uh, observatorul este de acord cu ceea ce consideră o autoritate locală, așa cum nici dumneavoastră nu sunteți neapărat de acord cu tot ceea ce venim să spunem noi aici. observatorul uh, reprezintă uh, doar uh, o semnătură pusă pe hârtie și acest lucru este irelevant. Avem de-a face și cu un document pe care l-a semnat președintele observatorului, dar nici o um, autoritate locală nu a semnat uh, acest uh, document. Deci un acord trebuie semnat oriunde lume de două părți. Prin urmare, aș dori să vă rog să mă demonstrați uh, contrariul dacă așa stau lucrurile. Dacă cineva stă la masă cu uh, altcineva, nu înseamnă că cele două părți sunt neapărat de acord. Avem așadar un document semnat de observator semnat de uh, 90% dintre autoritățile locale, 80% locale, 70%, atunci aș fi de acord cu dumneavoastră. Dacă avem un document semnat de o singură persoană, nu putem să uh, considerăm că putem avea încredere într-un astfel de document. El nu reflectă realitatea de la fața locului. Avem documente, am adus documente cu noi și dorim uh, ca oamenii să vină cu documente pentru a-și susține uh, ideile. Uh, avem un document de la Pracatinat care este semnat doar de președintele observatorului. Noi dorim ca cei care sunt de acord ca cei care spun că autoritățile locale sunt de acord cu observatorul să aducă un document semnat de cel puțin 50% dintre autorități și atunci vă credem. Mulțumim, spune doamna președinte. Cred că în aceste momente, având în vedere răspunsul incomplet din partea Comisiei, tot ce putem face este din păcate, să păstrăm această petiție deschisă încă o dată. Vorbim deja de ea de ani de zile și încă uh, n-am închis acest dosar. Sunt uh, argumente înaintate de cei care semnează petiția, care pot fi sau nu adevărate, Însă avem uh, niște documente importante care lipsesc, există încă dubii exprimate și de comisie în a stabili uh, dacă petiționare au sau nu dreptate. Prin urmare, tot ce putem face este să păstrăm deschisă această petiție. Mai sunt și alte petiții pe acest subiect și toate așteaptă un răspuns din partea Comisiei în legătură cu finalizarea întregii proceduri. Și în legătură cu uh, certificarea din partea Italiei, care în acest moment, dacă bine am înțeles, nu există. Dacă Petiționarii sunt de acord, putem păstra această petiție deschisă, însă încheiem discuția în legătură cu ea acum. Înțeleg că mi-a acceptat uh, propunerea, aș dori să mulțumesc petiționarilor și uh, să trecem la uh, următoarea petiție. Aș dori să vă mulțumesc. Însă, din moment ce n-am putut uh, să citim uh, toate cele cinci răspunsuri ale noastre la toate cele cinci întrebări, Evident, vi le-am transmis, Le găsesc și pe site-ul nostru uh, internet uh, și uh, le voi transmite tuturor, celor, uh, tuturor membrilor uh, Parlamentului ca să, care sunt membri ai uh, celor trei comisii. Comisia pentru Transport, pentru Mediu și pentru Petiții. Ele se regăsesc pe site-ul nostru. Uh, sunt destul de complexe, însă puteți să înțelegeți ideea din spatele lor. Și vreau să vă mulțumesc personal pentru deschiderea de care ați dat uh, dovadă vis-a-vis -vis de întreaga problemă uh, a democrației și de nevoia de a asculta cetățenii. Sperăm că vom avea un dialog la fel de deschis și în viitor și că vom putea să discutăm unul cu celălalt în legătură cu aceste subiecte. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Vă vom transmite un document în sală. Mulțumim, spune doamna președinte. Trecem la următoarea petiție. Uh, petiția 900 pe 2007 a lui Giancarlo Pastoruti în numele uh, Comisiei Nou TAV și altor uh, comisii care se opun coridorului 5. Petiționarul nu este alături de noi astăzi. Ba nu, este aici, spune doamna președinte, l-am uh, reperat în sală. Prin urmare, domnule Pastoruti, aveți cuvântul. EPC asked for ha bisogno necessariamente del supporto può iniziare magari mentre No, eu chiedevo al signor Pastorute se poi V-am rugat să începeți până când um, rezolvăm problema tehnică. Domnule Pastoruti, puteți să vă începeți prezentarea așa sau aveți nevoie de uh, susținere audio-vizuală? pentru că nu avem prea mult timp la, la dispoziție. Avem doar 20 de minute pentru acest subiect. Tehnicianul va veni uh, imediat, dar dumneavoastră puteți să începeți. E bine, bună ziua, doamnelor și domnul, domnilor, stimați eurodeputați. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru că ne-ați dat ocazia să explicăm motivele de, din spatele petiției noastre. Înainte să intru în detalii, aș dori să subliniez faptul că suntem mulțumiți de faptul că am reușit să venim astăzi aici, să prezentăm uh, petiția, însă, din păcate, n-a fost anunțat la timp. Colegii noștri din uh, Valea Susa ne-au anunțat ieri că astăzi se va discuta și uh, petiția noastră. Am adus cu noi și documente pe care vi le vom uh, prezenta mai târziu. Această pericită uh, uh, susține nealocarea de fonduri pentru acest coridor uh, de cale ferată. Întotdeauna acest coridor mi s-a părut uh, o nebunie. Cercetările uh, rutei au fost abandonate în primăvara acestui an și s-a notat faptul că uh, orașul Trieste nu va mai fi pe această uh, rută. Europa, dacă ne-ar fi ascultat la timp, n-ar fi mirosit bani europeni pentru un proiect care apoi a fost pur și simplu abandonat. Nici măcar nu știm uh, câți bani s-au cheltuit în total și uh, domnul Ricardi, fostul uh, consilier, uh, a apărat uh, Uh, aspectele politice ale acestei probleme. Aș dori să vă atrag atenția asupra uh, analizei situației uh, actuale în legătură cu um, linia feroviară de mare viteză Veneția-Trieste, care vizează și zona de frontieră. În regiunea venitoare a Italiei, mai mulți primari au afirmat că doresc propria lor linie feroviară spre coastă. Încă nu s-a stabilit uh, ruta, nu s-au stabilit coordonatele ei, dar probabil că ruta va fi similară cu cea urmată de autostradă. E vorba despre 20-30 de kilometri, însă aici nu poate exista în aceste condiții o uh, linie de mare uh, viteză. Mai sunt uh, bucăți uh, de rută uh, pentru care nu s-a discutat cu autoritățile locale, dar știm că deja pe întreaga rută există exproprieri deja, se fac exproprieri fără niciun fel de autorizație în acest sens. Propunerea comisiei era ca această uh, rută să fie finalizată până în 2012. Porțiunea care ajunge până la uh, Trieste presupune existența unor uh, tuneluri și tunelurile acestea n-au fost construite datorită unor probleme insurmontabile și datorită uh, unor uh, daune uh, pe care uh, construcția acestor tuneluri le-ar cauza uh, rețelei de apă se vorbește despre hidrodinamica uh, sistemului, care este uh, însă un aspect neclar, necunoscut. Există anumite caracteristici uh, regionale în acest sens care nu permit construirea uh, liniei. Sunt și peșteri uh, împrăștiate pe această zonă de fapt, sunt chiar uh, foarte numeroase, până la 2 pe kilometru pătrat. Și inginerii au subliniat uh, clar faptul că o linie de mare viteză nu este necesară în această zonă a lunii, nu există solicitare pentru această uh, linie și în acest moment linia veche este mai mult decât suficientă pentru toate bunurile care sunt transportate pe acolo în acest moment. Consilierul regional, domnul Ricardi, a redactat deja un calendar al lucrurilor care trebuie să înceapă în câțiva ani. E greu să uh, acceptăm lucrări de acest tip, uh, proiecte de acest timp, uh, unde practic vorbim despre zeci de kilometri de tuneluri săpați în stâncă cu prețul a nu știu câte milioane de euro. Există deja o cale ferată la suprafață care uh, funcționează bine, însă unde sunt puține trenuri de pasageri și puține trenuri de marfă care utilizează această linie. E absolut nenecesar să se construiască o astfel de linie nouă. Infrastructura feroviară nu este o problemă în această zonă a Italiei. Nu avem nevoie de o linie de mare viteză, avem nevoie de o mai bună organizare, însă a căilor ferate locale. Avem nevoie de uh, linii mai actuale, mai eficiente și de metode uh, de uh, asigurare a siguranței mai bune. Banii europene ar putea contribui la finanțarea unei astfel de linii de mare viteză, însă aceasta ar dăuna unui uh, mediu uh, foarte frumos, unei regiuni rare și unui ecosistem uh, la fel de rar întâlnit. Italia are un nivel de îndatorare foarte ridicat, o problemă care cauzează dificultăți întregii zone euro, la fel cum s-a întâmplat, întâmplat și cu Grecia. Parlamentul și Consiliul, uh, printr-o directivă din 2008, solicita aplicarea unor uh, criterii pentru construirea unui astfel uh, de tip de infrastructură care ar putea eventual să aducă un nivel de profitabilitate sporit. Prin urmare, solicităm Comisiei să analizeze situația, să uh, facă lumină, pentru că problema aceasta este un scandal uh, Totul ține până la urmă de proasta informare a um, autorităților locale și regionale, de lipsă de transparență și de o proastă organizare a comitetelor din zonă. Mulțumesc. Mulțumim, spună doamna președinte. Acum uh, vom asculta opinia uh, comisiei, care probabil are ceva de adăugat la ce s-a spus uh, anterior. Mulțumesc. Nu am uh, multe de adăugat. Însă, Uh, comisia a primit uh, foarte multe informații în legătură cu această petiție în aprilie 2010 și, de asemenea, și în 2007. Am uh, scris uh, direct uh, pe 1 octombrie 2007 petiționarului pentru că dânsul a adresat o scrisoare mai multor eurodeputați și apoi am scris și noi un răspuns această scrisoare pe care am adresat acestei comisii. Reiterăm acum răspunsul pe care l-am dat în fața acestei comisii în 2008. Nu există niciun fel de dovadă de încărcare a legilor privind mediul din Uniunea Europeană, sau în legătură, cel puțin uh, în raport cu informațiile pe care le-am primit. Mai mult, uh, nu există niciun fel de acord uh, pentru continuarea liniei de la Portogaia la Devaciu. Sunt două sectoare secțiuni diferite și pentru niciuna dintre acestea nu s-a dat acordul de dezvoltare. Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului este o directivă procedurală și noi nu putem, în contextul acestei directive, să identificăm vreo încălcare a acesteia. Directiva EIA este necesară pentru aceste proceduri și uh, e clar că s-a luat uh, notă de această directivă în legătură cu uh, cele trei secțiuni. Mai mult, pentru chestiunea transfrontalieră ar trebui să existe consultări reciproce în conformitate cu solicitările directivei EIA și cu, uh, cu prevederile Convenției uh, Națiunilor Unite care se aplică atât Sloveniei cât și Italiei ca state membre. Mai mult decât atât, aș dori să clarific uh, următorul lucru. Directiva EIA nu uh, solicită niciun fel de evaluare a costurilor economice și a beneficiilor economice, la fel uh, a celor sociale. Uh, pentru că este o directivă de mediu. Cât privește impactul asupra zonelor Natura 2000 în uh, zona uh, lagunelor uh, din regiune, e clar că trebuie să existe o evaluare în conformitate cu directiva Habitate. Aș dori să conchid și în acest sens am asentimentul colegilor prezenți. Ei bine, bugetul uh, TEN trebuie să respecte legislația de mediu a Uniunii Europene. Niciun uh, ban european nu a fost uh, cheltuit pentru acest sector de cale ferată, doar pentru anumite studii preliminare. Prin urmare, Comisia Europeană nu trebuie să meargă într-o delegație pentru a vizita această regiune dacă nu este vreo dovadă a încălcării acestei directive, pentru că așa am trece dincolo de competențele oferite nouă prin tratat. Mulțumesc! Grazie. Il colega Cancian a chiesto la parola. Mulțumesc. Urmează domnul Canțian. Eu locuiesc, locuiesc la Coneliano, adică foarte aproape de locul în discuție. Și atunci când am primit această broșură, m-am mirat. M-am mirat pentru că ea pare să reflectă punctul de vedere al unora dintre cetățeni și nu al tuturora. Și eu reprezint că uh, câțiva cetățeni, așa nume 57.000 de oameni din circumscripția mea. Noi cu toții dorim să asumăm preocupările electoratului și vrem să ne îndeplinim sarcina cât mai bine posibil. Dacă însă gândim în felul expus de dumneavoastră, nu cred că o să ajungem nicăieri. Poate că asta este doar o caracteristică a Italiei. Se mai întâmplă oare și altundeva în Europa sau în lume? Cred că doar noi, cei din Italia, suntem speciali. La noi, oamenii trebuie să se lupte și să facă tot felul de campanii pentru a solicita ajutorul Europei. Deși nu prea vrem ca Europa să se implice, până facem un pas înainte și unul înapoi. Dar să revenim la ceea ce spuneam mai devreme, transparență și conservarea mediului înconjurător. Sigur că acestea trebuie să ne preocupe, dar rolul meu aici este să mă asigur că proiectul de construcție al coridorului 6 devine o realitate. N-ar trebui să privim problema doar dintr-un punct de vedere local și uh, limitat până la urmă. Putem să oprim uh, întreaga construcție a tronsonului din uh, cauza opoziției populației, dar trebuie să ne gândim pe termen lung. Uh, să ne gândim la viitor și abia apoi să găsim cea mai bună soluție la nivel local. Acest proiect este rezultatul unor discuții, întâlniri și consultări îndelungate. Noi uh, încercăm să coordonăm acest proiect și vrem să reconciliem uh, păreri diferite. Ne-a trebuit uh, ani de zile să ajungem la o soluție acceptabilă pentru toată lumea. Desigur, nu chiar toată lumea de acord, pentru că încearcă nu poți obține un acord unanim. Să avem de face cu două aspecte. Aspecte pe care le-am menționat. Mediul înconjurător fiind unul dintre ele, însă proiectul nu este finalizat și eu sunt convins că dreptul comunitar și uh, regulile de mediu vor fi respectate. De fapt, e aproape imposibil să construiești un astfel de tronson feroviar fără să respecti legea. Iar în ce privește raportul costuri-beneficii, în această inițiativă, în acest proiect uh, Trieste Divața, s-a publicat un raport uh, de către regiunea Friului și uh, se arată că s-au îmbunătățit condițiile și că vom obține un raport cost-beneficii mai bun. Dumneavoastră ați vorbit de o alternativă prin Veneto și Friuli. Eu uh, nu am văzut toate aceste planuri pe hârtie, însă am invitat comisia să vină la Trieste. Eu m-am întâlnit cu administrația Friuli și Veneto și le-am cerut să vină cu cea mai bună soluție pe care o au. Nu putem să avem o discuție limitată sau simplistă, construim mai sus, construim mai jos și nu putem critica o decizie care încă nici nu a fost luată. Nu suntem siguri de care va fi decizia. Eu sper să avem în curând un plan pe care să-l putem discuta Însă, deocamdată, cred că ar trebui să lăsăm guvernul să găsească o soluție care să aibă impact minim asupra mediului, să fie cât mai puțin costisitoare și care să fie acceptată de cât mai mulți oameni posibil. Eu sper ca toată lumea să coopereze cu bună credință și să facă o treabă bună. Dar nu înțeleg cum putem să criticăm, cum puteți critica ceva despre care încă nici nu știți nimic sigur. Nu s-a terminat încă studiul de fezabilitate, nu avem încă niciun plan finalizat. Să așteptăm până în momentul în care va apărea și apoi să discutăm. 2012 este termenul limită până la care administrația trebuie să vină cu un plan. Să așteptăm deci până atunci. Fac apel la dumneavoastră, doamnă președinte, și la ceilalți deputați din această comisie fac un apel, deci, să rămânem uh, cât de cât uh, în limita rezonabilă, să cerem răspunsuri și să adresăm întrebări clare, dar să așteptăm până când uh, o să avem soluția finală pentru coridorul 6, pe care sper să-l putem înfăptui. Eu voi monitoriza această problemă și uh, sper să rămân la curent. Domnul Iar. Ne confruntăm aici cu următoarea problemă. Ar trebui să evaluăm un proiect și ascultăm oameni care protestează împotriva unui proiect care încă nici nu a fost plănuit. Nu știm ce spune evaluarea de mediu. De aceea aș dori să îi cer petiționarului, dar și Comisiei Europene, să insistăm mai mult pe transparență. Avem nevoie de evaluare de impact, iar cei afectați de acest proiect trebuie să fie implicați. Trebuie să aflăm care este situația, care va fi impactul asupra ecosistemului din zonă, și asupra calității vieții oamenilor de acolo. Trebuie să aflăm ce se poate face pentru a diminua impactul acestui proiect. Trebuie să monitorizăm evoluția situației îndeaproape și uh, odată ce planul începe să fie pus în aplicare, dacă vom considera că legislația europeană nu este pusă în aplicare și că nu este suficientă transparență, atunci puteți să reveniți la noi. Și atunci vom solicita comisiei să treacă la acțiune. Asta este problema după cum o văd eu. Cel puțin pentru mine este foarte greu să începem acțiune împotriva unui proiect despre care nu știm încă mare lucru, nu știm care va fi planul final, nu știm care va fi impactul final. Cam atât am avut de spus. Președinta, mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, atunci o să acord o jumătate de minut drept de replică. E bine, un minut. Haideți, un minut să fim îngăduitori. petiționarul. Poate că ar fi prea mult să spun că o majoritate a cetățenilor se împotrivește acestui proiect. Nu așa este situația, însă nu este vorba doar de o abordare de genul să nu se întâmple în curtea mea, să se întâmple la alții să ne gândim la tot ce s-a întâmplat uh, în Italia în ultimii ani, toți banii aceia care s-au risipit pe autostrăzi de mare viteză. Treisprezece miliarde de euro au fost cheltuite pe 200 de kilometri de uh, linii feroviare, linii feroviare în Italia, iar la acești bani s-au adăugat dobânzi și penalități. Nu este nevoie de sute de oameni ca să uh, constate daune de mediu. Dacă impactul de mediu este negativ la Ronchi, acest lucru nu este suficient de convingător pentru tot proiectul. Va trebui să se construiască tuneluri, acest lucru nu, e, nu poate fi evitat. Și știu că acum câțiva ani au fost efectuate studii foarte atente. Speleologiștii au descoperit o peștere imposibilă, denumită așa pentru că nimeni nu și-ar fi închipuit că i-ar putea exista într-un astfel de loc. Și uh, încă un lucru mai vreau să adaug. Domnule Cancian, dumneavoastră sunteți din regiunea Veneto. Ei bine, vreau să vă spun că în uh, zona noastră noi ne comportăm, suntem așa ca niște părinți care sunt responsabili pentru familiile și copiilor de ce trebuie să construim noi linii feroviare și să respim bani când avem deja linii feroviare care funcționează? Președinte, mulțumesc. Din intervenții am dedus că această solicitare este legată de o ipoteză viitoare. Adică dumneavoastră ne semnalați aici o preocupare legată de un proiect care este abia într-o fază preliminară. Opinia Comisiei este clară și anume că din câte s-a constatat, nu există niciun fel de încălcare a legislației comunitare. Nu există suficient material scris, procedura este încă în derulare, așa că nu ne pot da nimic scris nu avem nimic care să ne permite să începem sau să lansăm o inițiativă. Tot ce putem face în acest moment este ca, dacă sunteți de acord, pur și simplu să trimitem o scrisoare autorităților locale prin care să le cerem să ia notă de preocupările dumneavoastră și să asigure o participare pe cale democratică a populației la procesul decizional. Deci vom trimite această scrisoare autorităților. Sunteți de acord, stimați colegi, cu această propunere? Dacă da, atunci așa vom face. Încheiem uh, discuția despre această petiție. Petiționarul poate eventual să revină, imediat ce vom avea noi evoluții sau noi documente. Trecem la următoarea petiție, numărul 12 pe listă. Petiție trimisă de Evelyn Schlögel în numele inițiativei Lebenswertes Viptal. Doamna Schlögel nu este în sală, dar se află un alt petiționar. O să-i dăm cuvântul. Doamnelor și domnilor, vreau să vă pun câteva întrebări. Oare Comisia Europeană are dreptul de a cheltui banii contribuabililor într-un mod uh, absolut neprofitabil? Noi locuim uh, aproape de autostrada München-Verona și avem uh, un trafic foarte intens. Există și multe tuneluri pe traseul acestei autostrăzi. A durat 20 de ani ca ea să fie construită. Nici nu mai vorbim despre daunele asupra mediului înconjurător, vreau numai să spun că Italia și Austria au cheltuit mulți bani pe această autostradă transfrontalieră. 60 de kilometri de tunel există pe traseul dintre Austria și Italia. Iar acest lucru va costa 24 de miliarde de euro. Pentru o țară mică ca Austria, asta înseamnă 1000 de euro per contribuabil. Așa că noi am vrut uh, ca am vrut să știm dacă Comisia respectă articolul 151 și dacă regulile sunt puse în aplicare. Comisia a răspuns că, din câte a constatat din uh, raportul existent, nu s-au încălcat regulile. Grupul de lucru privind structura de finanțare a fost invitat să soluționeze toate chestiunile pendinte, dar nu s-a întâmplat nimic. În iulie acestui an, Comisia de evaluare a constatat că Italia nu poate achita nici măcar 20% din uh, valoarea lucrărilor tunelului. Pentru fâșia de la Verona până la graniță nu există fonduri, iar Austria încă își evaluează posibilitățile. Comisarul Pat Cox, coordonatorul Pat Cox m-a informat că se pot cheltui banii care au fost constituiți ca rezervă până în 2013, adică un miliard de euro. Nimeni nu prea crede că acest proiect are rost și uh, mass media îl critică destul de des. De asemenea, în Austria au mai apărut uh, zvonuri conform cărora acest tunel va fi mult mai mic în realitate și va fi folosit doar pentru aducțiunea de gaz și electricitate. Pat Cox a spus că studiul va fi întrerupt. Se pare că pur și simplu nu avem banii de cheltuit pentru un astfel de proiect feroviar. Așa că aș solicita comisiei să scoată acești bani din rezervă. Și aș mai vrea să știu care este profitabilitatea acestui tunel. Nimeni n-a făcut niciun fel de cercetare în acest sens. Însă, experți independenți, academicieni și așa mai departe au prevăzut că pentru acest proiect costurile vor fi semnificativ mai ridicate decât uh, beneficiul financiar care s-ar putea obține. Deci, ca investiție publică, acest proiect este pur și simplu inacceptabil. De ce să nu folosim acești bani pentru formare, cercetare, pentru mobilitate și așa mai departe? Iar uh, în consultările TNT, care sunt în desfășurare, și Germania a cerut o analiză cost-beneficiu pentru acest proiect. Suma totală pentru el ar fi de 600 de miliarde de euro. Este vorba de toate rețelele. Uh, sunt bani pentru rețele feroviare. Dar în Europa avem uh, deja destule trenuri și vedem că oricum tot mai multe mărfuri sunt transportate pe cale rutieră și nu feroviară așa că banii nu sunt cheltuiți cum trebuie și în mod absurd căile feroviare, căile feroviare italiene nici nu mai au legături uh, pentru transportul de marfă internațional. Eu aș spune să creștem eficiența rețelelor ferate pe care deja le avem. Astfel, uh, serviciile feroviare ar putea fi mai ieftine și mai eficiente decât în viitor. Iată de ce vin cu a doua solicitare, să se facă o evaluare strategică de mediu care să fie instrumentul ce ne-ar putea ajuta în dialogul cu cetățenii. Haideți să regândim întregul cadru TNT. Să modificăm cerințele sociale și economice pentru construcția acestei rețele. S-a constatat că Comisia trebuie să facă o evaluare strategică privind impactul de mediu și cel social, pentru că trebuie să se facă verificări periodice a proiectelor uh, finanțate din aceste proiecte. Tunelul de la baza masivului Brenner este un exemplu foarte bun pentru tot ce se întâmplă aici. Se construiește un tronson în Elveția, care va fi dat în funcțiune în 2017. Iar în acel moment, tunelul uh, din masivul Brenner va fi pur și simplu superflu, va fi inutil, nu va avea nicio utilitate. Așa că vă rog să luați o hotărâre acum. Singurul mod în care putem să începem lucrările la tunelul Brenner este cu bani europeni. Așa că, revin, are Comisia dreptul de a cheltui banii contribuabilor pe acest proiect când el nu va aduce decât pierderi? Sau, conform tratatului, n-ar trebui Comisia să dedice mai multă atenție realității efective care, uh, deci dacă ar acționa așa, atunci nu ar prejudicia interesul public și ar utiliza mai bine banii publici. Haideți să evităm uh, greșelile pe care le-am făcut în trecut și să ne orientăm mai mult spre profitabilitate și rentabilitate. Cred că astfel cetățenii Europei ar fi mult mai fericiți. Are cuvântul Comisia. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că nu are rost să prezentăm uh, proiectul despre care vorbim. Cu toții îl cunoaștem. Acest proiect există încă din anii 70. Chiar de pe atunci vorbeam despre Brenner. Populația locală a dorit să existe o trecere modală, transportul rutier să fie diminuat și să crească cel feroviar iar acest proiect a fost aprobat de Consiliu și de Parlament în 94, în 96 și reconfirmat în 2004, tot de către Parlament. Acum, după atâția ani, la șase ani de la decizia din 2004, proiectul este încă viu și poate în sfârșit să fie construit. Doamnă președinte, pentru acest proiect noi am făcut evaluarea impactului de mediu. A fost un proces îndelungat de consultări, de optimizare și corectare a proiectului, iar Comisia a transmis răspunsuri detaliate. Eu însumi am fost implicat, am fost la audiere, am avut uh, reuniuni cu coordonatorii, cu primarii, cu populația locală, inclusiv cu opozanții. Domnul Pat Cox s-a întâlnit ieri cu opozanții acestui proiect. Deci iată că ținem la consultare, cu toții suntem cetățeni și cu toții avem astfel de proiecte în zona noastră. În, uh, chiar în orașul meu, din care vin, știu că transportul feroviar s-a a crescut de patru ori. Petiționarul a spus că noi uh, aruncăm banii pe fereastră, dar acest lucru nu este dovedit. Întotdeauna respectăm obligația de a face analiza costuri-beneficii. Acest lucru a fost făcut de Austria, Italia și Germania. Și nu s-a făcut o singură dată. Pentru că nu construim pe baza unor planuri pe 10 ani. Chiar în acest moment, Germania desfășoară o nouă analiză costuri-beneficii pentru toate proiectele sale. Iar uh, Curtea de Conturi a fost uh, și ea implicată, a verificat aceste proiecte. Nu mai am nimic de adăugat. Doamna președinte, acest proiect este în sfârșit gata să înceapă și sper să putem să obținem rezultatele pe care le dorim. Acest proiect va îmbunătăți calitatea aerului în aceste zone care a fost adesea acuzată de populația din zonă. Acum uh, o să rog uh, colegul de la DG Mediu să adauge câteva cuvinte. Da, vreau să clarific problema evaluării de mediu. Directiva invocată de dumneavoastră nu se aplică la rețeaua TNT. Aceasta ține de competența statelor membre și nu a Comisiei. Mulțumesc. Ok, grazie. Il colega Dorfman. Colegul Dorfman are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc uh, nu doar în calitate de membru al acestei comisii, sunt membru supleant, vorbesc și în calitate de cetățean care locuiește la câțiva kilometri de linia feroviară Brenner. În fiecare zi uh, trec pe acolo cu foarte mult zgomot, vreo 20 de trenuri. Dacă acest proiect se va înfăptui, vor trece 400 de trenuri. Ca fost primar al uh, unele dintre localitățile de acolo, din zona cel mai afectate, consider că Consider că ar trebui să vă spun câteva lucruri în legătură cu trecătoarea Brenner. Prima linie feroviară a fost deschisă în 1865 iar Autostrada a fost construită în 1960, adică aproape la o diferență de 100 de ani. În momentul construcției acesteia, bunurile, mărfurile erau transportate exclusiv pe cale feroviară. Dar după construcția autostrăzii, ele au fost transportate pe cale rutieră. E clar motivul. Nimeni n-a mai investit în liniile ferate. Iar astăzi avem o cale ferată veche de 140 de ani. Trenurile sunt și ele vechi, uh, construite acum 40-50 de ani. În schimb, autostrada este nou-nouță. Camioanele la fel. Așa că singura modalitate de a trece înapoi la transportul feroviar este să investim în linii feroviare. Să construim tuneluri dacă trebuie. Așa cum a spus uh, colegul mai devreme, va trebui să facem și acest lucru. ...250 de km pe oră a fost cifra vehiculată mai devreme, dar vă spun că pe un teren ca al nostru muntos nu poți să obții astfel de viteze, cel mult 150 pe oră. Și vreau să vă amintesc că și să corectez uh, unele lucruri, unele impresii pe care se pare că le are petiționul nostru de astăzi. Trecătoarea Brenner este cea mai importantă linie de transport prin Alpi. Există, desigur, potențial aceasta este linia pe care uh, transportul crește cel mai mult în ultimii ani. Nu ne-am dorit acest lucru, însă se pare că traficul crește mult mai rapid decât pe orice altă linie feroviară sau conexiune din Alpi. Știm că în ultimii ani s-a înregistrat o scădere, dar acest lucru este valabil peste tot din cauza crizei economice. această scădere a traficului va fi una temporară. Și dacă ne uităm la cifrele de dinaintea crizei, vedem că 50 de milioane de tone de mărfuri au fost transportate în fiecare an prin trecătoarea Brenner. Auzim că ni se spune că nu sunt disponibile fonduri decât fonduri comunitare. Acest lucru nu este adevărat. Este adevărat că Italia a luat toate hotărârile necesare pentru a putea plăti acest proiect. Iar Austria chiar în acest moment face același lucru. De asemenea, este adevărat că autostrada Brenner a dispus de 120 de miliarde de euro, așa că nu e adevărat că nu sunt bani. Petiționarul a spus că lucrările de explorare au fost oprite. Acest lucru nu e adevărat. S-au întrerupt doar timp de două luni din cauza problemelor hidrogeologice, dar ele au fost reluate pe partea italiană. Nu știu cum stă situația în Austria, dar pe partea noastră lucrările sunt aproape încheiate. Sau cel puțin uh, vor fi încheiate curând. Domnule Dorfman, sunteți atenționat că depășiți timpul. Mai am puțin, doamna președinte. În ce privește mediul? Vreau să spun că, da, populația trebuie să fie protejată împotriva traficului a 400 de trenuri care ar trece zilnic și singura modalitate de a proteja este printr-un tunel. Populația noastră merită să fie protejată de asemenea împotriva gazelor de eșapament generate de transportul la milioane și milioane de tone de mărfuri pe an în această regiune. Am economisit și energie dacă am construit acest tunel. Trenurile nu vor mai uh, trebui să urce o pantă de 700 de metri. Vor trece direct. Și ca să închei, vă mai spun că în Austria Noi avem acces la trecătoarea Brenner, adică am făcut partea noastră, am pregătit calea și, din câte știu eu, nu se opune nimeni acestui proiect. Din informațiile pe care le am de la grupul um, VIPTAL, care este unul foarte mic, din câte știu eu, deci, din uh, informațiile pe care le am, uh, nu cred că numărul opozanților ar depăși numărul suporterilor. Președinte, o să vă rog să vă limitați intervențiile. Îi mai permitem cuvântul domnului Hefner, după care vom închide această discuție. Și ne mai rămân doar 10 minute pentru ultimul punct pe ordinea de zi. Mulțumesc. Am să încerc să fiu mai succint decât antevorbitorul meu. Noi nu suntem opuși în general tunelurilor pentru că acestea sunt utile, dar, dar trebuie să judecăm fiecare proiect în parte și să analizăm ce cer petiționarii și anume să vedem cum să-i cheltuiesc banii contribuabilor, dacă sunt cheltuiți în mod adecvat sau nu. Și am să vă dau un argument general așa cum se spune aici, noi nu suntem împotriva tunelurilor, pentru că nu asta este treaba noastră. Dar există întrebări foarte clare și precise care le-am pus comisiei și răspunsul pe care l-am primit de la comisie, de fapt, nu avem un răspuns foarte clar din partea comisiei. Iată întrebarea mea. Există o analiză uh, a eficienței cost-beneficii pe baza datelor existente care să ne arată uh, că acest proiect merită să fie făcut. Deci, această investiție este justificată sau nu? Dacă există o astfel de analiză, atunci vă rog să o faceți disponibilă pentru toți membrii acestei comisii, pentru că aceasta este o bună bază pentru a lua o decizie. O a doua întrebare. Există concesii financiare fixe făcute de autoritățile de ambele părți în ceea ce privește liniile de acces în Italia și Austria? Și acum o întrebare pentru comisie. Aveți de gând să disponibilizați banii pentru până în 2013 dacă nu se dovedește beneficiul economic al acestui proiect? Această eliberare a fondurilor are cumva legătură cu eficiența a proiectului sau nu? Președinta. Însă trebuie să dăm dovadă și de ospitalitate față de ombudsman care așteaptă a, domnul Strasa, dar foarte rapid, pentru că domnul ombudsman a venit aici pentru următorul punct. Mulțumesc! Am să vă ascult, doamna președinte. Din punct de vedere austriac, vreau să spun comisiei că autoritățile locale din Tirol și guvernul austriac federal, și aici sunt de acord cu domnul Hoffman, și marea majoritate a austriecilor doresc ca acest proiect să se construiască rapid și să scape repede. Atâta doar vreau să menționez. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu mai există alți uh, vorbitori, domnul Cancean. Vroiam să spun că sunt de acord cu antevorbitorul meu. Președinta, aș vrea să vă fac următoarea sugestie. Au fost adresate întrebări comisiei. Am putea avea răspunsurile înscris. Vă rog și în funcție de aceste răspunsuri vom hotărâ ce vom face cu petiția, pentru că acum nu avem timp să ascultăm poziția Comisiei. Dacă sunteți de acord cu această propunere, atunci vom primi răspunsurile în scris și vom lua o decizie ulterior. Vom discuta despre aceasta la întâlnirea coordonatorilor. Trecem acum la punctul 14 și vreau să îmi cer scuze în fața invitatului nostru pentru că a trebuit să aștepte. Am să îi dau cuvântul în ceea ce privește accesul public la documentele Parlamentului, Consiliului și Comisiei. Raportor este doamna Hankis. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy itt tekintettel a téma komplexitás. Mulțumesc, doamnă președintă. Este o chestiune complexă și dificilă, așa că am să mă exprim în limba mea maternă, în maghiară. Înainte de aceasta, am o întrebare pentru doamna președintă. Când va trebui să ne oprim? Pentru că n-aș vrea să vorbesc prea mult și să nu las timp pentru răspunsurile ombudsmanului dânsul a venit aici, deci aș vrea să știu încă de la început, înainte de prezentarea mea, de cât timp dispun. Dacă am doar 5 minute, atunci pot să vă spun că uh, nu e de ajuns. Mulțumesc, spune președinta. Avem 20 de minute la dispoziție. Cel mult 20 de minute, spune președinta. Mulțumesc. Am să încerc să fiu succintă, să vorbesc despre principalele aspecte. Este un dosar pe care îl avem de mult timp în fața ochilor și cred că ar fi important să ajungem la cel mai mic numitor comun și cred că ar trebui între diversele grupuri politice sau grupuri de interese să ajungem la un compromis, la un acord, pentru că altfel ne așteaptă o procedură foarte lungă și nu asta ne dorim. Vrem să ajungem la o soluție bună. Și există speranța unui compromis. Am senzația că obiectivele și valorile pe care se bazează accesul la documentele noastre de către publicul larg, cred că sunt obiective și valori împărtășite. Aș vrea să citez aici o afirmație a domnului Diamandorus, făcută într-un articol, în care se spune hogy angolul felolvasom, hiszen a cikk is ez. Afirmația a fost făcută în engleză that the EU administration is transparent, accessible and accountable, will they develop the necessary trust and willingness actively to, particip to participate in the democratic life of the Union. Hát azt hiszem, hogy valóban itt erről a három... Aceasta era afirmația făcută în engleză. Cred, deci, că acestea sunt elementele importante, transparența, accesul și predictibilitatea. Iată deci valorile comune pe baza cărora trebuie să mergem mai departe în cadrul acestui dosar și să ajungem la un compromis. Și acum, foarte pe scurt, aș vrea să subliniez câteva elemente importante din avizul meu. Inițial, Comisia a făcut o prezentare în 2001, iar după aceea, în 2008 și 2009, Comisia a modificat textul pe baza tratatului de la Lisabona. Cred că ne așteaptă foarte multe sarcini pe viitor. Primul criteriu este conceptul și definirea conceptului de document. Aveți documentele necesare pentru a avea contextul util, deci n-am să intru aici în detaliile propunerii asupra acestei definiții, dar cred că ar fi important ca definiția conceptului de document să fie aceea unui document oficial. Deci câmpul de aplicare pentru documente ar fi extins. Și, prin urmare, documentele accesibile pentru public ar fi extinse. Pe de altă parte, însă, n-ar trebui să cădem în cealaltă extremă. Deci să nu acoperim toate documentele care sunt create, notițe, uh, memorandumuri și așa mai departe, pentru că aceasta n-ar fi decât contraproductiv. Aceasta înseamnă că lucrurile ar trebui să se discute pe coridoare și la cafenele și să nu se mai ia notițe. Și acesta nu este obiectivul nostru. Celălalt aspect important este următorul. Toate instituțiile europene ar trebui să fie incluse în acest raport, deci nu ar trebui să îngustăm câmpul de aplicare. Toate informațiile ar trebui să fie luate în considerare pe picior de egalitate. Foarte succint, un al treilea element important este definirea interesului public. Și aici vreau să mă refer la cazul Bavaria Laga. Comisia ar trebui să găsească un aviz uniform în care să arate în ce cazuri interesul public depășește interesul individual. Există persoane care consideră că totul este de interes public, că totul ar trebui să fie public, iar pe de altă parte, în alte domenii, de exemplu în lupta împotriva terorismului, în acorduri precum SWIFT-ul sau acordul asupra registrului datelor pasagerilor, știu că acolo se discută foarte mult despre drepturile la viața particulară la, și la protejarea acestor drepturi. Nu vreau să intru în atât de multe detalii și n-ar trebui să permitem să se facă publicitate pe baza acestor decizii. Ar trebui să găsim o soluție optimă. Acum, foarte rapid, ar trebui ca clasificarea să fie uniformizată, pentru că nu e corect ca instituțiile să hotărească ce e confidențial, ce e informație uh, sensibilă și așa mai departe. Comisia ar trebui să aibă un sistem uniformizat de clasificare care să fie aplicat tuturor instituțiilor. Iar relațiile dintre statele membre și Uniunea Europeană ar trebui să fie clarificate, să vedem ce este o țară, o parte terță, dacă aceste state membre permit să trimit documente Consiliului, ce se întâmplă cu aceste documente. Există și aspecte ale concurenței sau ale legii concurenței care ar trebui să fie precizate cu mai mare claritate. De exemplu, cazuri unde ar trebui să se discute problematica informării publicii. Există de asemenea problema procedurii de încălcare a legislației europene modul de acces. Acesta ar trebui să fie simplificat, să fie mai ușor și, bineînțeles că mi-ar fi plăcut să intru în detaliu, dar, din păcate, nu avem timp la dispoziție. Îmi pare rău. Am prezentat avizul meu doar în aspectele sale generale, dar aceasta din lipsă de timp. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Într-adevăr, spune președinte, avem foarte puțin timp la dispoziție și n-aș vrea să-l întrerup, întrerup pe ombudsman în mijlocul prezentării sale. Vă propun ca începând de acum să lucrăm numai în engleză și să eliberăm interpreții, pentru că în felul acesta ombudsmanul va putea face prezentarea în engleză atâta cât va dori. Sunteți cu toții de acord? Foarte bine. Atunci, domnule să vă dau cuvântul.